Welcome to the... Bine ați venit la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre de astăzi. Începem cu acest schimb de vederi cu Ana Ivanovna, care este membră a Curții de Conturi. Dumnea ei a venit deoarece am invitat-o să vină și să ne prezinte mai în detaliu un raport special pe tema primilor pași care au fost făcuți în uh, cadrul uh, punerii în aplicare a garanției pentru tineret. Noi cunoaștem foarte bine acest program pentru că este strâns legat de uh, um, inițiativa pentru ocuparea tinerilor și vă mulțumim pentru că ați venit și vă dăm cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Este o mare plăcere pentru mine să vin aici și în calitatea mea de fost uh, deputat european. Este prima oară când prezint acest raport după prezentarea de la uh, uh, Comisia de Control Bugetar. Este foarte important că Parlamentul dumneavoastră acordă Uh, atât de multă atenție șomajului în rândul tinerilor. Nu are sens să uh, vă descriu în detaliu această garanție și această inițiativă. Ele au fost create de Uniunea Europeană pentru a permite tinerilor care nu au un loc de muncă să poată să fie reintegrați în societate și mai ales pe piața muncii. Este o schemă costisitoare și destul de greu de pus în aplicare, dar care era alternativa. Um, dacă mm, ne-am fi bazat doar pe ajutoarele de șomaș și taxele și costul formării în fiecare stat membru în parte, ar fi însemnat o pierdere de mai multe eh, sute de miliarde de euro. Noi am făcut acest raport uh, în această fază inițială a punerii în aplicare și vrem să vă spunem, în calitatea noastră de auditori, uh, că am făcut o evaluare obiectivă și vrem să vă dăm informații relevante pentru că această schemă să funcționeze cât mai eficient și cât mai repede cu putință. Împărtășesc uh, punctele de vedere exprimate în timpul dezbaterii uh, de săptămâna trecută cu um, reprezentanții Consiliului. E adevărat că nu este un panaceu această inițiativă, dar este un pas în direcția cea bună. Ea trebuie să se meargă mână în mână cu creșterea economică. Datorită Uh, acestei scheme se va oferi ajutor concret uh, tinerilor pe termen scurt, dar se vor sprijini și reformele pe termen mai lung pentru a îmbunătăți tranziția de la uh, școală, de la instituțiile de învățământ către piața muncii. Raportul noastră evaluează um, felul în care Comisia a acordat sprijin statelor membre în punerea în aplicare a acestei scheme și a identificat eventualele riscuri aferente punerii în aplicare. Ce am descoperit noi? În ansamblu, Comisia a acordat un sprijin uh, um, adecvat statelor membre în limitele stabilite de recomandările Consiliului. De exemplu, Comisia a oferit linii de orientare statelor membre pentru a se pune la punct aceste scheme uh, la nivel național în termen de 5 luni, de asemenea, a făcut uh, evaluări uh, uh, în timp util și um, au fost evaluări exhaustive a acestor scheme naționale pe care le-au pus la punct statele membre. Însă, Comisia a pierdut din vedere trei aspecte, mai ales în ce privește recunoașterea obligațiilor recunoașterea obligațiilor reciproce, învățarea pe parcursul întregii veți, învățământul profesional. Și toate acestea erau uh, incluse de asemenea în recomandările Consiliului. Noi am identificat uh, trei mari lacune în ce privește adecvarea um, um finanțării, uh, calitatea ofertelor uh, pentru tineri și felul în care Comisia monitorizează și raportează rezultatele schemei. În ce privește adecvarea finanțării, știind pe ce scară se desfășoară această schemă, avem nevoie de uh, o finanțare robustă și stabilă din diferitele surse. Pentru perioada de programare 2014-2020, schema va fi finanțată uh, în mod parțial cu 2,27 uh, de uh, miliarde de euro din bugetul european, însă va fi nevoie de fonduri suplimentare pentru programe pe termen scurt pentru a stimula reformele structurale în ceea ce privește uh, formarea, căutarea unui loc de muncă și și sectorul educației. Și nu s-a făcut o estimare robustă a costurilor pentru măsuri specifice care vor fi finanțate din schema pentru tineret. Și din audit am văzut că reformele structurale vor presupune costuri suplimentare care nu au fost luate în considerare de comisie. Pentru potrivit Comisiei, nouă state membre nu au dat deloc uh, informații despre aceste fonduri suplimentare de care va fi nevoie și de sursele din care acestea vor fi uh, găsite. De asemenea, nu am avut un adevărat studiu de impact a consecințelor acestei um, garanții pentru tinere. Din partea Comisiei nu avem decât niște estimări a uh, costurilor anuale a garanției pentru tineret în zona euro în 2012 și s-a estimat că ar fi 21 de miliarde de euro pe an. Deci dacă înmulțim cu șapte, am obține costul estimat pentru întreaga perioadă de programare. Și din cauza lipsei acestui studiu de impact, s-ar putea să existe consecințe negative pentru uh, beneficiarii potențiale ai acestei scheme. Al doilea risc pe care l-am identificat este uh, legat de definirea unei oferte de calitate. În recomandări se stipulează că toți tinerii care au uh, vârsta sub 25 de ani trebuie să uh, primească un loc de muncă de bună calitate în maxim patru luni de zile de când beneficiază de finanțarea din schemă, însă nu se spune cine trebuie să definească un loc de muncă de bună calitate. Calitatea ofertei este un aspect cheie și dacă nu se stabilesc niște uh, criterii concrete, uh, nivel de remunerare, um, caracteristici ale locului de muncă, există riscul ca tinerilor să li se ofere un loc de muncă care de fapt să nu îi ajute prea mult să-și îmbunătățească uh, CV-ul și experiența. Și până la urmă s-ar putea ajunge la o implementare uh, neuniformă în statele membre. Al treilea risc, dar nu și cel din urmă, vizează monitorizarea și raportarea. Acestea încă sunt uh, în curs de a fi um, elaborate. Dacă este să tragem linie, ajungem la concluzia că avem nevoie de uh, un regim de monitorizare și raportare adecvat ca să garantăm o bună punere în aplicare. Există totuși mai multe uh, reguli de raportare legate de semestrul european, pe care Comisia de Ocupare le cunoaște foarte bine. Însă, în momentul în care s-a uh, realizat acest audit, am constatat că nu se uh, uh plănuia o prezentare a acestui raport uh, în fața Parlamentului European. Între timp, am aflat că la comisie s-a luat hotărârea de a se face această prezentare a raportului și în fața Parlamentului European. În încheiere, aș vrea să spun câteva cuvinte despre recomandările noastre în urma um, um, concluziilor acestui audit. Deci am făcut trei recomandări ca să îmbunătățim uh, o punere în aplicare eficientă a garanției pentru tineret. În primul rând, noi spunem că statele membre trebuie să ofere o evaluare exhaustivă și realistă a costurilor pe care le presupune uh, punerea în aplicare a garanției, pentru că la rândul său comisia să poată să-și dea seama care sunt adevăratele nevoi de finanțare la nivel global. Am spus că trebuie să fie bine uh, avut în vedere uh, calitatea um, ofertelor de muncă și chiar și a ofertelor de uh, stagii, de um, ucenicie și să se um, elaboreze o definiție a unei um, oferte de calitate, care acum, spuneam, lipsește din liniile de orientare. Ultima recomandare uh, la adresa Comisiei să stabilească un sistem cuprinzător de raportare și monitorizare care să țină cont și de reformele structurale și de măsurile care vizează uh, persoane individuale și să facă o prezentare a acestor uh, rapoarte nu numai în fața Consiliului, ci și în fața Parlamentului. Cum am spus mai devreme, sperăm cu toții că această garanție va fi un succes și toate instituțiile europene împreună cu statele membre trebuie să Uh, depune eforturi pentru ca această uh, garanție să dea rezultate concrete cât mai repede cu putință. Mulțumim Comisiei pentru cooperare, pentru abordarea lor constructivă în timpul efectuării acestui audit și mulțumesc încă o dată deputaților europeni și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you for this introduction. Vă mulțumim frumos pentru introducere. Toți deputații pot să vă adreseze întrebări, însă începem cu raportorii și raportorii din umbră pentru uh, inițiativa pentru ocuparea uh, tinerilor și începem cu doamna Moran Șartie. Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor pentru prezentarea acestui audit foarte interesant, perspectiva Curții de Conturi asupra garanției pentru tineret și a inițiativei pentru ocuparea tinerilor. Am citit raportul dumneavoastră, mi s-a părut foarte interesant. Am câteva observații, deși am avut ocazia să vi le împărtășesc în bilateral. Cred că uh, mai sunt și alte lucruri de întreprins pentru a îmbunătăți acest dispozitiv. Primul lucru pe care îl constatăm uh, pe teren este că uh, până și la nivel înalt în statele membre există o confuzie totală între garanție și uh, inițiativă. Și este păcat, căci până la urmă Șefii de stat și de guverne, când au uh, început să vorbească despre uh, inițiativă, um, au um, umbrit puțin uh, dorința noastră de a folosi Fondul Social European pentru a uh, finanța um, oferirea de locuri de muncă tinerilor. Să nu uităm că există regiuni în care uh, 25% dintre tinerii cu vârste cum între 15 și 25 de ani uh, sunt șomeri și acum acest uh, criteriu uh, care ar fi fost luat în considerare pentru finanțarea din fondul social nu mai este avut în vedere. De aceea spun că e păcat uh, că s-a făcut, uh, că s-a comunicat astfel despre inițiativă. Vedeți, și eu mă înșel până la urmă, spune vorbitoarea. Politica uh, de fond pentru garanția de tineret a avut de uh, suferit, pentru că s-a comunicat mai mult despre inițiativa pentru ocuparea tineretului și spuneam, este păcat că se face această confuzie între cele două. Pentru că acolo unde merg eu și în țara mea de origine și în alte țări, îmi dau seama că uh, cei care promovează asemenea proiecte, până la urmă, nici măcar nu știu unde se încadrează ele. Și pe undeva, comunicarea despre inițiativă pentru ocuparea tinerilor atenuează, cum spuneam, ce întreprindem noi uh, uh, pentru garanția pentru tineret. În plus de această confuzie, ne lovim și de un alt obstacol. Avem nevoie de proiecte. Eu înțeleg că dumneavoastră doriți să știți cum sunt folosiți banii, banii puși la dispoziție. Avem cu toții această grijă, dar sincer, astăzi ducem lipsă de proiecte. Au trecut ani de când am negociat Fondul Social European și s-a creat Garanția pentru Tineret și totuși nu avem proiecte. Acesta este al doilea punct pe care doream să-l uh, subliniez. Cum putem să stimulăm prezentarea proiectelor? Al treilea punct. Probabil că vă aduceți aminte că noi ne-am luptat pentru ca în cadrul Fondului Social European să existe un procent de 20% consacrat luptei împotriva sărăciei. Sărăcia în rândul tinerilor inclusiv. Dumneavoastră care analizați uh, uh problema din uh, perspectiva uh, cheltuirii banilor, ce părere aveți? Am putea să folosim și proiecte care uh, vizează reducerea sărăciei în rândul tinerilor? Am mari așteptări de la această discuție. Dumneavoastră ați afirmat că această politică era în curs de dezvoltare. Eu cred că abia mm, e în stadiu incipient când uh, ne deplasăm pe teren. Perspectiva este foarte diferită aici la Bruxelles, în sânul instituțiilor europene și pe teren, pentru că și la Parlament și la Consiliu am vrut să accelerăm uh, întreaga procedură, dar ar trebui ca și pe teren uh, să se repercurteze această dorință de a accelera punerea în aplicare. Împărtășesc pe deplin analiza dumneavoastră în ce privește calitatea ofertei de locuri de muncă, de stagi, de um, um, perioade de ucenicie. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră despre nevoia de a defini o ofertă de calitate. Este clar că o ofertă de calitate nu este unul și același lucru uh, Uh, pentru diferitele categorii de tineri. Una este să ai niște tineri uh, din zonele rurale sau din zonele urbane, tineri uh, um, cu diplome și cu studii superioare, cu studii medie sau tineri fără studii. Pentru fiecare dintre aceste categorii, așteptările sunt diferite și unele categorii de tineri au nevoie de mai mult sprijin decât altele. Deci există o diversitate mare de tineri și eu cred că nu trebuie să fim prea rigizi. Trebuie să avem uh, um, o părere binevoitoare asupra acestor politici. Și știu că veți da dovadă de această bunăvoință pentru că sunt politici dificile. Thank you. I'll, uh, Mulțumesc. Continuăm acum cu raportorii din umbră. Domnul Benifai, de la SND. Grazie, <clears throat> președinte, grazie alla Corte. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc Curții de Conturi Europene și doamnei Ivanova pentru publicarea și prezentarea acestui raport. Aveam nevoie de el, deoarece este indispensabil să înțelegem la un an de la intrarea în vigoare a acestui program pentru a lupta împotriva a, a, șomajul rândul tinerilor, deci să înțelegem ce funcționează și ce nu. Curtea de conturi are un punct de vedere independent și um, concluziile sale ne ajută să înțelegem și noi ce se întâmplă și îmbogățește discuția, pentru că noi tindem să avem doar, um, să privim lucrurile dintr-un unghi politic. Eu cred că cele trei recomandări pe care le-ați trimis comisiei uh, pot să fie împărtășite și de noi. Avem nevoie de claritate despre măsurile um, aplicate în statele membre, mai ales despre felul în care folosesc fondurile europene. De asemenea, trebuie să existe un sistem uh, cuprinzător de monitorizare la nivel european care să evalueze eficacitatea acestui instrument și, în plus, trebuie să garantăm calitatea ofertelor. Garanția pentru tineret nu poate să accepte abuzuri. Trebuie să scoatem de pe listă oferte de stagiu sau de ucenicie care de fapt um, sunt un paravan pentru um, locuri de muncă precare și prost plătite. Eu cred că deocamdată pe teren prea um, puțin se simt uh, efectele pozitive a acestor scheme numai în momentul în care rata uh, de ocupare în rândul tinerilor va uh, crește, vom putea vorbi despre adevărate consecințe. În Italia constat acest fenomen că avem din nou creștere economică, fie ea și uh, destul de mică, crește încrederea consumatorilor, dar nu crește rata de ocupare a, uh, rândul tinerilor. Garanția pentru tineret nu este neapărat un instrument pentru a crea locuri de muncă. Nu, de fapt se dorește uh, stimularea investițiilor în uh, sectoare strategice, precum infrastructură, um, piața digitală și așa mai departe și tocmai pentru că se stimulează economia la nivel european, în mod implicit se vor crea locuri de muncă. Ne dorim să maximizăm eficiența uh, mecanismului ca să obținem rezultate concrete, însă există diferite probleme. Uh, de la slăbiciunile instituționale din anumite state membre până la excesul de birocrație, fie pentru tinerii care vor să se înscrie, fie pentru companiile care ar dori să se asocieze acestui program. Și mai adăugăm la acest lucru faptul că foarte mulți tineri habar nu au că există această garanție sau această inițiativă. Prin urmare, ar trebui ca toate organele publice și politice să facă mai multă reclamă acestor uh, două scheme. Cred însă că ar fi foarte bine dacă Comisia și statele membre ar da dovadă de voință politică și ar investi în tineret, să arate că uh, sunt gata să plătească orice preț pentru a uh, salva viitorul acestor generații. Nu, nu avem nevoie, nu ne putem mulțumi doar cu garanția și inițiativa pentru tineri în următorii ani, ar trebui să se țină cont mai mult de tineri când se discută uh, um, cadrul financiar plurianual și să se mărească linia bugetară pentru Fondul Social European. Mulțumesc. Mulțumesc. A v prvom rade ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani Livanovej za, za túto správu. Doamna Jitnanska de la ECR. Aș dori și eu să-i mulțumesc invitatei noastre pentru acest raport foarte util. După cum uh, s-a mai spus, nu uh, sunt întotdeauna clare toate lucrurile și, din păcate, nu este clar uh, pentru statele membre. Eu vin din Slovacia și, dat fiind acest raport și dată fiind comunicarea cu autoritățile din Slovacia, mi se pare că există o prăpastie foarte mare Cred că sunt probleme de um, folosire a documentelor existente, cum sunt planurile de implementare. Și aș dori să se continue munca cu ministerul nostru de resort ca să se uh, poată folosi în mod util aceste fonduri în Slovacia, pentru că mi se pare că e posibil să fie ultima șansă pentru a salva o generație tânără. E clar că atunci când uh, un tânăr nu-și găsește loc de muncă după terminarea studiilor universitare, va avea mari probleme în viitor. Din păcate, întreaga societate are de suferit din cauza acestor uh, probleme de muncă. După cum ați spus și dumneavoastră, ar fi important să se amelioreze calitatea ofertelor, după cum a spus și doamna Moran Chartier și sunt într totul de acord cu domnia sa, nu este neapărat foarte potrivit să avem o uh, definiție unitară a acestor oferte de calitate depinde foarte mult um, de criterii, cred că trebuie să discutăm în detaliu, pentru că situația tinerilor este foarte diferită și de aceea uh, ofertele trebuie adaptate la situațiile specifice. În ceea ce privește măsurile de restructurare și reformare, acestea pot să fie foarte utile. V-aș ruga să ne explicați ideea dumneavoastră referitoare la um, această ofertă de calitate și cum ar trebui aceasta să arate. Eu aș dori să subliniez și o mai bună monitorizare. Este foarte important cum sunt folosite fondurile. Noi uh, am văzut și la acest program și la altele că fondurile nu sunt folosite în mod adecvat ar fi păcat dacă și la acest uh, program am rata obiectivele pe care ni le-am propus. Eu sper că și comisia noastră își va aduce contribuția la uh, o mai bună utilizare a fondurilor acestora din banii contribuabililor. Mulțumesc, doamna Glabaiova nu este aici. Reprezentați dumneavoastră grupul ALDE? ALDE Group. Da, sunt de la grupul ALDE și nu am vorbit cu Martina să o reprezint, dar uh, asta e. Am uh, trei puncte de menționat. În primul rând, avem nevoie de criterii clare pentru evaluarea impactului acestor măsuri și șomajul la tineri este unul dintre aceste criterii. Aceste cifre au fost prezentate și în raportul Comisiei privind situația ocupării în statele membre, însă statisticile nu ne spun adevărul întotdeauna, trebuie analizate în context socioeconomic. Putem uh, vedea că uh, populația tânără este afectată și de migrație. Eu sunt din Estonia și avem un procentaj mai mic de tineri uh, șomeri, dar asta din cauza faptului că pur și simplu au plecat din țară. Și încă ceva, unele state nu sunt eligibile pentru finanțări specifice de la Uniunea Europeană, de la Inițiativa pentru Tineret, pentru că uh, sunt anumite praguri de eligibilitate. Deci, uh, în Germania, de exemplu, regiunile NATS 2 beneficiază de program. Această abordare nu este neapărat corectă pentru statele mai mici. De exemplu, la noi, tot teritoriul țării este NATS 2 și nu putem avea o altă abordare pentru regiuni diferite. Avem regiuni foarte specifice unde șomajul la tineri este 25% și mai mare dar, per total, în toată țara nu este așa. Deci vă rog să vă gândiți la aceste două lucruri. Mulțumesc. Patrick lui nu este aici, deci doamna Zuber vorbește, vă rog. Obrigada, Presidente. Eu penso que este... Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că acest raport vine într-un moment important. Trebuie să îl analizăm foarte atent și să ne gândim la problemele cu care ne confruntăm. Acest program nu este foarte diferit, se pare, de măsurile anterioare sau de toate măsurile din Fondul Social European, care sunt și ele utilizate pentru a combate șomajul. Și de ce spun asta? Sunt uh, portugheză și astăzi, cred că în țara mea, nu sunt suficiente date referitoare la uh, implementarea planului. Există un pericol legat de tipul de locuri de muncă ocupate prin acest program. Nu se percepe că acest program ar fi diferit de ceea ce exista înainte. Și cred că nu este întâmplător. Și dacă tot vorbesc despre asta, aș dori să spun și că Fondul Social European are foarte multe programe de formare, stagii și alte programe vocaționale. Toate sunt deschise persoanelor uh, în șomaj. Însă, întrebarea este, în termeni calitativi, ce schimbări aduce acest program sau ce schimbări nu aduce? Eu cred că avem aici o mare problemă. Comisia Europeană încearcă întotdeauna să scape de răspundere pasând uh, răspunderea statelor membre. Însă, recent au avut loc concedieri masive în Portugalia și în sectorul public și în cel privat. Iar acum constatăm că posturile rămase vacante sunt uh, apoi umplute prin astfel de programe, pentru că e mai ieftin pentru angajatori. Credeți că Astfel se dă o perspectivă persoanelor implicate în aceste programe, pentru că, de fapt, se creează noi probleme pentru persoanele care au fost concediate inițial. Așadar, sigur că e important să se creeze locuri de muncă, dar mi se pare că acest program nu îndeplinește această nevoie. Cred că faceți pe bună dreptate recomandări privind cerințele de calitate când vine vorba de ocupare. Ce-aș dori eu să spun este că pe lângă durata contractului, care este importantă, și pe lângă criteriul de adecvare a formării și salariul, care este și el foarte important, mai există o problemă, și anume calitatea muncii. Respectiv, se pune întrebarea dacă toți lucrătorii au aceleași drepturi sociale, dacă toți beneficiază de aceeași protecție socială. Nu dorim să creăm um, niște angajați de mâna a doua care nu au uh, drepturi la protecție socială ca toți ceilalți. Cred că este important să purtăm această dezbatere și, uh, pe de altă parte, în ceea ce privește remunerarea, există un alt aspect important. Trebuie ca și acești lucrători să fie uh, pe aceea, aceeași grilă salarială ca și lucrătorii din, uh, care beneficiază de alte forme de angajare. Și care este răspunsul comisiei? Că nu este prea interesată să stabilească criterii privind calitatea locurilor de muncă. M-am uitat rapid la răspunsurile comisiei pe care le avem în față, dar uh, ei spun că depinde de context și mă îngrijorează foarte tare ce spun ei acolo. Se spune că calitatea trebuie evaluată în contextul climatului economic actual. Asta sună a scuză pentru a reduce drepturile lucrătorilor și calitatea muncilor. Dacă criteriul este climatul economic uh, din uh, sfera economică globală, cred că de fapt avem nevoie de un nivel de protecție mai mare pentru lucrătorii tineri. Mie mi se pare că ce încearcă Comisia să facă este să se spele pe mâini, să facă aceste garanții atât de flexibile încât să nu mai însemne mare lucru. Parlamentul ar trebui să facă presiune asupra Comisiei pentru ca indicatorii să fie definiți în mod adecvat. Iar în uh, revizuirea CFM, care va avea loc în curând, va trebui să ne asigurăm că acest program beneficiază de fondurile necesare, cel puțin de finanțarea necesară în funcție de singura estimare pe care o avem. Nu știu ce credeți dumneavoastră că putem noi să facem ca Parlament. Ce putem să facem ca să ne asigurăm că recomandările pe care le faceți dumneavoastră nu rămân literă moartă și că sunt realmente implementate? Pentru că, deocamdată, acest program nu pare să fie o soluție reală. Laura Agea de la FDD. Grazie Presidente e grazie. Mulțumesc. Mulțumim reprezentantei Curții de Conturi pentru că pentru prima oară n-am senzația că vorbim cu extraterestri. Încă de la bun început ne-am spus clar că inițiativa pentru ocuparea tineretului nu funcționează în Italia, dar pentru prima oară cineva este mai ascultat decât noi. Putem să tot vorbim, dar atâta timp cât obiectivele acestui program nu au fost atinse deloc în țara mea, nu are sens să mai continuăm. Această inițiativă a fost uh, prezentată ca fiind un panaceu pentru toate problemele, ca fiind o oportunitate uriașă și primul ministru italian a promis 2 milioane de locuri de muncă după nici 2 ani de zile, mai puțin de 20.000 de locuri de muncă au fost create datorită finanțării din Garanția pentru Tinere. Deci, cum spuneam, un eșec total. Și dacă astăzi, în vreun uh, ziar italian, citesc uh, ceva contrar a ceea ce am citit azi dimineață, unde am văzut că 52% dintre tinerii italiani cu 125 de ani sunt șomeri, Um, n o crezare, 52% este o cifră rușinoasă și este dovada incapacității guvernului meu de a face programe eficiente. Dar dincolo de acest lucru, este păcat pentru că se fac în continuare greșeli foarte mari, pentru că nu se face niciun fel de monitorizare. Având în vedere cât de ineficient s-a abordat problema șomajului uh, tinerului, nu știu ce să mai spun, nu știm câte programe există, cum se organizează sesiunile de pregătire, de ce să nu se facă o monitorizare atentă a felului în care sunt distribuite um, resursele financiare, să știm cum sunt alese proiectele, să existe o diversitate, să existe o distribuire egală între regiuni și să avem proiecte care să uh, valorizeze potențialul tinerilor. Nu, din potrivă, ne mulțumim cu superficialitate și dăm dovadă de aroganță. Pentru că înainte de a vinde ceva, trebuie să ai capacitatea și inteligența să te gândești că acest uh, um, că trebuie să ai și ce să vinzi concret, nu doar să te mulțumești cu reclamă. În Italia nu s-a făcut nimic. Într-un oraș cu 50.000 de locuitori, uh, din garanția pentru tine se finanțează 20 de locuri de muncă în serviciul civil. Este o rușine. Eu fac o simplă analiză a situației din Italia, a felul în care aceasta s-a pus în aplicare. Eu m-aș aștepta ca prefinanțarea care a fost deblocată de către Parlamentul European, deci următorii 2 miliarde de euro, să fie numărați până la ultima centimă. Eu am să vreau să știu până la ultima eurocentimă cum guvernul meu a cheltuit acești bani. Nu numai eu vreau să știu acest lucru, ci și tinerii, pentru că lor li se fac promisiuni, dar ei continuă să trăiască la 40 de ani uh, în casa părinților și nu au un loc de muncă și noi uh, vindem această garanție ca și cum ar fi uh, a opta minune a lumii. Cuvinte grele. Mai avem încă doi membri care vor să vă pună întrebări. Putem să-i ascultăm și după aceea să le răspundeți? Atunci îi dau cuvântul doamnei McIntyre și apoi domnului Lopez. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul meu a crezut întotdeauna foarte mult în disciplina bugetară și într-o politică bazată pe rezultate. Mi se pare foarte util acest raport, cred că este o parte esențială a muncii noastre la această comisie. E important să vedem unde s-au cheltuit banii și să înțelegem ce s-a realizat. Pentru că dacă rezultatele planificate nu sunt uh, atinse, atunci trebuie să încercăm să găsim alte moduri de a ne alege um, um, obiectivele. Deci vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici ca să ne prezentați acest raport. Eu am mai multe preocupări și mă interesează concluziile dumneavoastră. Comisia nu a făcut o analiză de impact și nu a specificat care sunt costurile și beneficiile așteptate. Este ciudat pentru că, de obicei, aceasta este o procedură standard la comisie. Și dacă uh, urmărim aceste monitorizări, ne putem da seama ce am obținut din ce încercam să obținem. Deci, în raportul dumneavoastră, Cred că nu trebuie să se prezinte doar costurile, trebuie să înțelegem și beneficiile, atât cantitativ cât și calitativ. Și dacă nu stabilim ce încercăm să obținem de la început, nu știu cum mai putem măsura dacă am uh, reușit sau nu. Mi se pare interesant că la sfârșitul celei de-a treia recomandări a dumneavoastră se spune că rezultatul monitorizărilor trebuie raportat Parlamentului și Consiliului. Aș fi tentată să spun că e de la sine înțeles, dar nu este așa și deci vă susțin în totalitate și mă interesează să văd alineatul 68, mă interesează alineatul 68 din observațiile dumneavoastră, care spune că nu se planifică să se raporteze rezultatele acestei monitorizări Parlamentului European. Eu cred că noi, ca Parlament, trebuie să cerem ca implementarea și monitorizarea implementării și supravegherea uh, rezultatelor să fie raportate, pentru că altfel nu știu cum putem noi, care îi reprezentăm pe mulți dintre tinerii uh, în șomaj, să înțelegem ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Cred că Deși avem un program um, în această garanție care acoperă întreaga Europa, ar trebui să lucrăm cu statele membre individuale pentru a uh, găsi soluții specifice. Nu putem să avem o abordare unică pentru toți, de aceea cred că este cel mai bine ca politicile să fie create și implementate de statele membre. Nu înseamnă că nu trebuie să facem monitorizare, eu vreau să știu cum se cheltuie banii și ce se realizează. De asemenea, cred că avantajele monitorizării și ale analizei specifice care poate fi făcută ne vor permite să facem schimb de bune practici pentru ca noi toți din diferitele state membre să înțelegem ce se obține și ce nu. Eu mă bucur foarte mult că am avut 2,2 milioane de locuri de ucenicie care au um, fost create în Regatul Unit anul trecut, dar nu vreau să folosesc acest argument ca scuză ca să ne complacem, pentru că chiar și în regiunea mea rata șomajului a crescut. Deci nu înseamnă că Regatul Unit poate să dea lecții restului Europei. Eu cred că trebuie să avem o abordare diferită. Să înțelegem ce măsuri funcționează și cum le putem transmite în toate statele membre. În, să vedem în ce circunstanțe, ce s-a făcut și unde au fost bine investiți banii în așa fel încât să dea rezultate. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, e foarte util. Mulțumesc. Urmează Javi Lopez. Și apoi dăm cuvântul invitatei noastre. Am colega. Colegii mei deja au spus multe lucruri cu care sunt de acord și eu în marea lor majoritate însă aș fi vrut să pun și eu accentul pe câteva aspecte. Vorbim despre 5 milioane de oameni, de tineri europeni care nu au un loc de muncă astăzi și cred că merită să spunem că sunt uh, rate de, de exemplu, 22% Um, de șomaj rândul tinerilor, însă aceste cifre sunt un pic uh, o capcană, pentru că depinde de loc. În Spania sunt, e 50% până la urmă și mult mai puțin în Germania, deci statistice până la urmă um, au astfel de aspecte ascunse. Raportul este foarte potrivit, este necesar, util, um, foarte bine realizat, toate la un loc. Uh, spun asta nu pentru că aș vrea să pun un obstacol sau să fac vreo critică sau Uh, să minimizăm uh, aplicarea garanției pentru tineret, pentru că credem că este mai necesară ca niciodată, deși acest raport este util pentru toate aceste lucruri. Și apoi, în raport, uh, sunt niște lucruri pe care le-am detectat și noi la Parlament, sau le percepem cel puțin. Unu, că nu există o estimare cu adevărat consistentă despre câte resurse sunt necesare pentru a se atinge obiectivele garanției pentru tineret apoi că există o serie de criterii uh, care determină locul de muncă de calitate. Acestea trebuie bine definite, deci trebuie să ne punem de acord exact uh, care sunt acestea pentru a putea face politici publice în acest sens. Lucru absolut necesar pentru că altfel uh, riscăm să creăm niște structuri de muncă foarte precare. Nu acesta e obiectivul. Ne trebuie așadar politici publice potrivite. Apoi, e adevărat că statele membre au un rol important de jucat uh, și că trebuie să putem să vedem ce funcționează în unele state membre, însă vedem că nu își fac neapărat uh, temele în această materie. De multe ori, statele membre dau vina pe Uniunea Europeană pentru problemele lor și de asta unele programe, în unele programe europene, statele membre au probleme de aplicare. Asta în general, nu dincolo de problemele partidiste, să spunem, partidare. Există probleme și lipsă de eficiență la nivelul aplicării. Nu sunt uh, uh, suficient de riguroși în munca lor, nu au uh, niște structuri care ar trebui uh, Apoi mai sunt și niște trăsături comune, programe comune. Programul acesta este destinat către 5 milioane de tineri, iar în Eurobarometru eh, ni se spune că 2 din fiecare 10 eh, respondenți nici măcar n-au auzit de acest program și doar 4% știu eh, destul de bine despre ce este vorba în această garanție pentru tine. Iată, deja este un obstacol în îmbunătățirea eficienței sale, unul chiar foarte mare. Și vă pot spune câteva date, de exemplu, în Spania. Vă spun încă o dată că e un tipar european acesta. În, um, în Spania sunt 850.000 de persoane sub 25 de ani care sunt în uh, șomaj și s-au mai registrat um, alte câteva mii. Nu știm ce mai este în afara registrului. Acestea sunt doar cele pe listă. Nu știm exact care sunt uh, relațiile de muncă pe care le au, dacă urmează vreo formare oricum este foarte mult, 800 și ceva de mii de persoane. Vă spun sincer, nu cred că este acum momentul să um, tragem de la răspundere anumite guverne de oarecare orientare, pentru că uh, nu, nu astea sunt importante. În uh, Spania cunoaștem foarte bine această problematică. Săptămâna aceasta au apărut noi date de la Institutul Național de Statistică, care ține de stat. Au apărut cifre noi chiar al alteri și mi se spune acestea că unul din trei copii din Spania sunt uh, săraci, unul din trei copii e sărac. Și că 3% din uh, populație locuiește, trece într-o situație de uh, sărăcie sau aproape. Și uh, 46% nu își poate permite o săptămână de vacanțe, alții că nu pot să, să mm, își plătească mm, um, cheltuierile de întreținere. Sunt date foarte îngrijorătoare. Deci, dacă unul dintre copii e sărac când ajung la vârstă de 14-16 ani, când ar trebui să intre în câmpul muncii, sigur o să ajungă șomer. Cum va fi uh, uh, reprezentat acest uh, tânăr care ajunge la vârsta aceasta de către statul său în Europeană și mai departe. Nu mai e o chestiune de partide la guvernare și așa mai departe. Nu, e o problemă mult mai amplă cu care ne confruntăm aici. Thank you now, Madam Ivanova. Vă rog, ați primit întrebări și cred că ați văzut și multe preocupări, dar și mult angajament. Așa e, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor uh, deputaților pentru uh, comentariile foarte interesante și dezbaterea foarte utilă. Pentru noi este întotdeauna uh, foarte pozitiv să ascultăm ce aveți de spus. Am să profit de ocazie și o să încerc să răspund separat la fiecare comentariu și înainte de asta dați-mi voie să vă spun că nu este ultimul raport pe care îl uh, pregătim privind șomajul în rândul tinerilor. Pregătim o serie de rapoarte și până la sfârșitul anului sperăm să vă putem prezenta din nou raportul de audit privind uh, echipele de acțiune pentru tineret, al doilea din serie, și apoi să începem un audit mai aprofundat la nivel de state membre. Așadar, e doar începutul și nu sfârșitul uh, planului nostru de a analiza foarte atent acest uh, program, aceste programe destinate combaterii șomajului la tineri. Ați menționat mai multe subiecte astăzi, sunt uh, de acord cu doamna Morin Chartier, care s-a referit la garanția pentru tineret și diferența între aceasta și inițiativa de combatere a șomajului la tineri. Sunt de, de acord cu dumneavoastră că această greșeală este destul de obișnuită, oamenii nu fac diferența între cele două și de aceea în raportul nostru am încercat să arătăm foarte clar ce înseamnă fiecare. Chiar am arătat o imagine ca să avem o privire de ansamblu asupra surselor de finanțare. Și sper că este clar astăzi pentru că, după cum bine ați spus, comunicarea este esențială pentru succesul acestei inițiative. Cetățenii noștri nu știu exact, nu înțeleg ce se oferă și de aceea foarte puțin tineri merg să se înregistreze la uh, șomaj, la aceste programe. Ați mai spus uh, ceva interesant despre lipsa de proiecte, dacă v-am înțeles eu bine. Ați întrebat cum putem să ne asigurăm că se desfășoară proiecte, mai multe proiecte. Acest raport nu se referă la acest subiect, se referă doar la modul în care Comisia ajută statele membre să uh, desfășoare planurile de implementare de proiecte, dar cred că este importantă această întrebare pentru că are legătură cu unul din riscurile identificate în raport, și anume finanțarea, pentru că fără finanțare nu uh, avem proiecte. Iar uh, lipsa de informații suficiente din partea statelor membre și din partea Comisiei um, ne face dificilă sarcina de a estima de câți bani e nevoie ca să punem proiectele pe picioare. Pe de altă parte, multe state membre au constrângeri bugetare, deci în același timp ar trebui să cerem mai multă finanțare și mm, situația bugetară a statelor membre e foarte dificilă. Deci, de aceea, Comisia a subliniat că statele membre însele trebuie să prioritizeze ce măsuri sunt mai importante și ce măsuri uh, sunt vizate cu prioritate, mai ales uh, în situația restrângerilor bugetare și am spus-o și în raportul nostru. Ați mai spus că la nivel european se pare că s-au luat măsuri și s-au făcut progrese, în special uh, datorită Parlamentului European cu raportul de prefinanțare și Comisia și-a făcut treaba, deci am făcut ce trebuia, dar haideți să nu uităm că e vorba de gestiune partajată, e politica socială. Deci și statele membre de partea cealaltă trebuie să își uh, îndeplinească obligațiile. Mai mulți dintre dumneavoastră, începând cu doamna Moran Chartier, au vorbit despre uh, oferta de bună calitate. Într-adevăr, este o parte esențială a raportului nostru și a garanției pentru tineret în sine. Ce recomandăm noi nu este obligatoriu. Noi încercăm să oferim o analiză obiectivă și constructivă și să arătăm unele riscuri, să subliniem unele riscuri pe care le constatăm. Depinde de statele membre apoi ce se întâmplă în baza principiului subsidiarității. Noi ne-am bazat pe un număr de documente UE pe care le-am uh, constatat în uh, auditul nostru cum ar fi uh, declarația Consiliului privind Alianța Europeană pentru Ucenicii, cea privind finanțarea uceniciilor, care stabilește deja standarde de calitate minimă pentru uh, ucenicii, tocmai pentru ca întreprinderile să nu exploateze tinerii ca pe o sursă de muncă ieftină. Dar nu am primit documente care să stabilească principiile de definire a Uh, calității locurilor de muncă. Am văzut și documentele de la Parlamentul European, cum ar fi criteriile de uh, a calității locurilor de muncă în Europa. Ce spunem noi este că e nevoie de criterii pentru ca locurile de muncă să fie considerate de calitate, cum ar fi durata, tipul contractului, um, fix, uh, cu termen limitat sau nelimitat, Um, normă întreagă, jumătate de normă, nivelul și tipul de calificări, disponibilitatea de formări suplimentare la locul de muncă, sunt exemple pe care le-am dat în raport. Dar, uh, cum am spus, nu sunt obligatorii și respectăm pe deplin criteriul subsidiarității. Trebuie să fim corect față de comisie, pentru că doamna Zubăr a spus că comisia nu a făcut nimic pentru a stabili o ofertă de bună calitate. Trebuie să spunem însă că s-au luat anumite măsuri. De exemplu, orientarea oferită statelor membre în aprilie 2015, comisia și-a actualizat întrebările și răspunsurile, tratând uh, in extenso chestiunea ofertei de bună calitate. Sigur, fără să includă complet toate uh, criteriile pe care le-am menționat, dar după cum am mai spus, este vorba de gestiune partajată, deci și statele membre trebuie să-și facă treaba. Domnul Benifei a vorbit despre rolul analizei noastre Trebuie să fie o viziune nepolitică și obiectivă, așa consider și eu, că nu trebuie să fim uh, subiectivi, trebuie să fim complet neutri, să fim apolitici și obiectivi și să vă oferim dumneavoastră, decidenților politici, o analiză constructivă a situației. Ați menționat uh, rata nesatisfăcătoare de ocupare, de ocupare a tinerilor în Italia. În această fază nu pot să comentez uh, pe tema statelor membre individuale, pentru că, după cum am spus, vă vom da probabil acest răspuns după ce încheiem rapoartele mai detaliate la nivel de state membre. Dar sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, garanția pentru tineret nu este un instrument în sine, avem nevoie de mult mai mult, de investiții strategice și nu numai. Ați vorbit despre faptul că tinerii uneori se opun uh, și asta mm, se leagă de strategia de comunicare menționată de prima vorbitoare. Încă o dată aici aș vrea să menționez principiul gestiunii partajate. Pentru că avem Comisia și Parlamentul, dar și statele membre care sunt responsabile de implementarea acestei politici. Doamna Jidanska din Slovacia a spus o întrebare specifică referitoare la un stat membru și va trebui să uh, repet ce am spus și anume nu știu acum în ce state membre vom uh, merge, pentru că de obicei uh, în rapoartele speciale analizăm 4-5 uh, state membre pe care le vizităm și astfel pătăm o imagine mai detaliată. Deocamdată nu vă pot da aceste informații. Dar um, după ce raportul va fi gata, voi veni cu plăcere să vă prezint informațiile. Și la cealaltă întrebare a dumneavoastră am răspuns deja. Doamna Zuber, spuneți că garanția pentru tineret nu diferă de alte măsuri din uh, FSE. Într-adevăr, unele măsuri, se știe, au fost implementate um, de-a lungul anilor prin uh, FSE, Apoi, lipsa de date, da, este o problemă pe care am identificat-o și noi în raportul nostru. Lipsesc datele referitoare la finanțare și un risc major. Dar, încă o dată, cred că comisia ar putea să ne spună mai multe. Știu că sunt aici cei de la comisie, poate completează ce spun eu, dar ei nu pot să furnizeze datele dacă statele membre la rândul lor nu le pun la dispoziție acele date. Ați menționat și dumneavoastră oferta de bună calitate, cred că am acoperit subiectul. De asemenea, ați întrebat ce ar trebui să facă Parlamentul European ca să se asigure că recomandările sunt respectate Cred că e unul din lucrurile pe care îl facem, le facem deja. Văd interesul manifestat de dumneavoastră în această discuție și cred că acest lucru arată cât de important e subiectul pentru dumneavoastră. Nu cred că este ultimul uh, pas dintr-o serie de măsuri. Cel puțin pentru noi este doar un prim raport și sunt convinsă că mai sunt multe de făcut. Doamna Agea și dumneavoastră ne-ați uh, prezentat niște cifre înspăimântătoare din statul dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră și cu domnul Benifei, garanția pentru tineret nu este un panaceu în sine. Este doar o măsură care trebuie combinate cu multe alte măsuri care ar trebui să um, funcționeze grație unei colaborări între Comisie și statele membre. Apoi, prefinanțarea și cifrele disponibile. Cred că până în iunie, dacă nu mă înșel, ar trebui să se facă raportarea de la statele membre la comisie privind fondurile utilizate, iar uh, fondurile care n-au fost utilizate vor fi date înapoi de statele membre la bugetul european. Rămâne de văzut cum se va întâmpla acest lucru, urmărim uh, îndeaproape situația și vă vom ține la curent. Doamnă McIntyre, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Ați vorbit de analiza de impact. Într-adevăr, uh, am notat și noi că nu s-a făcut o analiză de impact în acest caz specific. Încă o dată nu vreau uh, eu să iau apărarea comisiei, dar ca să fim uh, corecți, trebuie să spun că întreag, întregul plan a fost uh, conceput urgent, deci presupun că nu s-a făcut această analiză din cauza uh, modului foarte rapid în care s-a uh, lucrat și s-a reacționat. Sigur că nu e o scuză, dar vreau să spun ce am mai spus. Avem nevoie pentru asta de contribuția statelor membre privind nevoile reale de finanțare. Și, într-adevăr, în raportul nostru s-a menționat că uh, Uh, nu se intenționa să se furnizeze informațiile și Parlamentul European, dar uh, mă bucur să văd că în uh, răspunsul comisiei ei au promis să vă transmită această raportare. Deci a fost o declarație făcută în raport, dar apoi în răspuns comisia a luat, și-a luat angajamentul să vă transmită datele. Sunt de acord cu dumneavoastră că colaborarea cu statele membre individuale este esențială și nu trebuie să dăm doar exemple negative, ci și bune practici. Acesta este un principiu pe care încercăm și noi să-l implementăm în rapoartele noastre speciale la Curtea de Conturi, ca să arătăm nu doar exemplele negative, ci și să oferim o imagine echilibrată și obiectivă a bunelor practici, dacă acestea există și unde există. Domnul Lopez. Și dumneavoastră ați uh, vorbit despre niște cifre nu foarte plăcute. Calitatea locurilor de muncă, cred că aceasta are legătură cu uh, oferta de bună calitate pe care am discutat-o. Nu cred că ameliorarea statisticilor trebuie să fie doar o ameliorare temporară, numai ca să se vadă că unii oameni au fost angajați câteva săptămâni și apoi sunt uh, redisponibilizați. De aceea noi am propus acest set uh, minim care să garanteze că tinerii nu sunt exploatați și nu sunt folosiți ca o forță de muncă ieftină. Am încercat să răspund rapid la toate întrebările. Dacă am sărit peste ceva, vă rog să-mi spuneți. Mulțumesc! Mulțumim! Cred că ați fost foarte eficientă și ați răspuns întrebărilor adresate, preocupărilor exprimate. Raportul este foarte interesant, iar această problematică, șomajul în rândul tinerilor și programul, uh, inițiativa pentru tineri, reprezintă o prioritate de vârf pentru activitatea din această comisie. Cred că vom reveni asupra subiectului într-un fel sau altul, poate atunci când uh, o să pregătim o reacție pentru comisie și dacă se poate, poate vom pregăti și o, plica, o implicare din partea reprezentanților Consiliului și aceasta ar fi foarte interesantă. De discuția de aici s-a referit mult la ceea ce fac sau nu fac statele membre. Așadar, vă mulțumim pentru toate aceste informații pe care le-ați dat, pentru prezență. Okay, then we'll go to um, uh, point uh, six. Trecem acum la punctul 16, raportul privind punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea generală a anului european pentru îmbătrânire activă și solidaritate între generații, 2012. Am avut discuții cu privire la acest subiect și anterior, însă este prima oară când examinăm raportul privind punerea în aplicare. Am discutat uh, documentul uh, de lucru al dumneavoastră, domnule Cucan, în luna aprilie, iar acum puteți să ne faceți uh, un raport complet. Mulțumim, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să încep prin a spune că mi se pare o onoare faptul că trebuie să prezint primul meu raport în această comisie. Asta cu atât mai mult cu cât este vorba despre un subiect care cred eu că va mm, primi multă atenție în anii următori. Deja observăm un interes crescut în uh, chestiunile legate de îmbătrânire iar acest lucru se bazează nu doar pe cele mai recente date demografice publicate recent în raportul Comisiei, ci sunt convins că aceste date vor aduce cu sine un interes și mai mare în aceste chestiuni. Dați-mi voie să vă spun de la bun început că este vorba de un raport care evaluează anul 2012, anul european 2012, însă evaluarea mea va include și câteva căi de urmat și câteva chestiuni de ordin practic. Aș dori în primul rând să rămuresc două aspecte. Îmbătrânirea activă, după părerea mea, nu reprezintă un instrument în care prin care oamenii să rămână cât se poate de mult pe piața forței de muncă, ci mai degrabă este un instrument de a asigura un nivel ridicat de viață, opțiuni de locuri de muncă pentru persoanele în vârstă și de, de înlăturare a aspectelor de discriminare. Asta înțeleg eu prin îmbătrânirea activă. În plus, aș dori să spun că prin intermediul celor 28, că în, în rândul celor 28 de state membre există diferențe foarte mari între politicile privind îmbătrânirea active. Unele state trebuie să recupereze handicapul și le îndemn să-și îmbunătățească țintele legate de finanțarea pentru îmbătrânirea activă. Scopul acestui raport este să facă o prezentare realistă a anului european 2012. Vreau să subliniez termenul de realist, pentru că merită menționat faptul că anul european a fost aprobat târziu și cu un buget mic, ceea ce, desigur, a dus la întârzieri. Cel mai important este să se facă un follow-up al inițiativelor lansate în anul acela, iar acestea să fie, să fie legate de un angajament politic puternic. Nu putem să lăsăm uh, ca subiectul acestui an 2012 să, um, să se șteargă și să piară. Unele obiective au fost atinse parțial și s-a făcut conștientizarea asta cu siguranță Rezultatele concrete includ adaptarea uh, ghidului privind orașele care sunt prietenoase cu persoanele în, în uh, vârstă, apoi niște principii de bază pentru, acti, pentru bătrânirea activă și solidaritatea între generații, indes, indicele privind um, uh, îmbătrânirea activă și convenția privind um, îmbătrânirea. Însă pentru convenție s-a cerut finanțare, însă foarte rar sau stabilit noi rețele și anumiți uh, parteneri sociali și întreprinderile nu au fost implicate în discuții, lucru care nu mi s-a părut corect. De aceea am propus uh, un triunghi de coordonare mai uh, consolidat care să includă toate nivelurile european, național, regional, local, societatea civilă și sectorul privat. Toți lucrătorii sunt încă expuși la discriminări de vârstă, la stereotipuri și la obstacole, iar în acest raport fac apel la statele membre să pună în aplicare directiva privind tratamentul egal în, la locul de muncă. Fac de asemenea apel la Comisie să fie atentă la uh, creșterea șomajului în rândul persoanelor cu vârste peste 50 de ani. În plus, mai menționez uh, și economia Uh, economiei argintii, care sună mai bine decât economiei gri sau grizonate. Și um, e vorba despre faptul că populația îmbătrânită este din ce în ce mai um, um amplă și um, poate o să vă gândiți că aș vrea să comercializez acum vârstnicii, dar nu acesta uh, este intenția mea. Vreau să uh, existe o, um, abordare care să se aplece asupra nevoilor uh, populației care uh, este în îmbătrânire, să există oportunități economice și să se țină cont de cheltuielile care sunt legate de această categorie și să se furnizeze servicii și produse adaptate, să existe inovare care să ducă la locuri de muncă și la creștere. Uh, serviciile de îngrijire și de sprijin trebuie să fie regândite să țină cont de toți consumatorii, iar uh, în cazul acesta în special de cetățenii mai în vârstă. Și, nu în ultimul rând, cred că este implicată uh, implicarea, este, că solidaritatea este necesară când e vorba de generațiile care trebuie să se implice. Atât. Aștept cu interes colaborarea cu raportorii din umbră și cu toți cei interesați de acest program. Termenul de punere a amendamentelor este 3 iunie, mai sunt câteva zile și vă pot să vă spun că sunt deschis oricăror discuții, um, oricând, cu colegii care sunt interesați. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Uh, Blink. Vă mulțumesc. Vilia Blinkeviciuță nu este prezentă dar uh, domnul Benifei uh, o să o reprezinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Colega noastră, Vilia Blinchevice, își cere scuze că nu poate să participe la ședința de astăzi. A fost vorba și de problemele de ieri de la aeroport și deci n-a putut să ajungă. Vreau să vă trimit însă mesajul său prin mine. Mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun uh, care evaluează anul 2012, anul european, privind um, îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații, care are niște elemente um, foarte importante legate de punerea în aplicare și de rezultatele acestui an european. Este în special de acord cu ideea raportului că statele membre trebuie să facă toate valorile necesare înainte de a ridica vârsta de pensie obligatorie. Statele membre trebuie să țină cont mereu de rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste peste 50 de ani, să se evită ca lucrătorii văzuți să fie să ajungă într-o într-un șomaj prelungit prin zicarea vârstei de pensie. Acest lucru nu ar fi o soluție uh, sustenabilă pentru sistemul de pensii din țările noastre. De asemenea, trebuie um, știut faptul că aprobarea târzie a anului european 2012 a dus la, uh, la întârzieri de până în aplicare uh, ceea ce a făcut ca unele obiective să nu-și atingă potențialul uh, de plin, ceea ce ar trebui să constituie un învățământ pentru organizarea viitorului an european. În sfârșit, doamna Blinkevici a dorit să susțină ideea raportului că coordonarea între diferite niveluri de decizie, societatea civilă și sectorul privat trebuie să se intensifice pentru că evaluarea anului european 2012 de, făcută de către Comisie a, nu a dus a, aproape nicio rețea care să se stabilească în domeniul îmbătrânirii active și a, uh, abia dacă s-au um, consultat întreprinderile private și nu în ultimul rând, doamna Blinkeveciute consideră că ar trebui să se construiască pe inițiativele care au fost lansate în um, anul european 2012 pentru că societatea care îmbătrânește nu reprezintă o problemă punctuală, este una din ce în ce mai mare și permanentă și ar trebui să găsim căi inovatoare de a, a o rezolva într-o manieră sustenabilă. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumim, domnul Krasnodeschi. Mulțumesc foarte mult, dacă în polonă sunt prea obosit ca să mai vorbesc în engleză. Mulțumesc, am să vorbesc polonă pentru că sunt prea obosit ca să vorbesc engleză. Vă mulțumesc pentru o propunere de raport foarte interesantă. Dacă comparăm uh, Europa cu SUA, constatăm că am făcut prea puțin pentru așa numitul aging, pentru, de exemplu, pentru a uh, împiedica dezavantajele pentru persoanele în vârstă. Problema îmbătrânirii populației este una foarte uh, importantă și e foarte bine că susțineți ideea dialogului intergenerațional. Activitățile profesionale ale persoanelor în vârstă trebuie și ele susținute. Așadar, ca și raportorul, uh, sunt împotrivă, de fapt noi în Polonia suntem uh, împotriva um, măririi vârstei de pensionare, mai ales acum când avem atât de mulți tineri uh, șomeri. După părerea mea, din acest uh, proiect de raport lipsesc două lucruri și poate că le putem completa prin amendamente. Cred că Trebuie să se arate în raport că situația seniorilor din um, diferitele state europene este foarte diferită, atât în ceea ce privește um, starea fizică, în foarte multe state, 70 de ani nu e o vârstă înaintată, nu e considerată o vârstă înaintată, dar sunt și state membre unde oamenii au trecut printr-o viață de muncă grea și uh, la bătrânețe au o cu totul altă situație și stare. Așadar, societățile noastre sunt foarte diferite și, de asemenea, situația persoanelor în vârstă e foarte diferită. Ați menționat acest lucru puțin, dar cred că nu suficient. La punctul 9 spuneți că îmbătrânirea activă nu trebuie să fie doar un instrument pentru a menține capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor în vârstă. Eu cred că trebuie să subliniem și faptul că persoanele în vârstă pot juca și alte roluri în societate. De exemplu, în viața de familie sau uh, pot uh, face voluntariat este un rol important în societate. Poate că ar fi bine să subliniem și acest lucru și să spunem că există și alte roluri importante în societate, nu doar um, activitatea profesională. Sigur că sunt multe moduri de a participa activ la viața socială. Mulțumesc, domnul Weigel. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc slovena. Să le dau ocazia interpreților să interpreteze. Naș poročevalec odlično eu. Aș dori să îi spun raportorului că a făcut uh, un rezumat foarte bun al uh, primei discuții pe care am avut-o când uh, am discutat acest raport și aș dori să spun că acest uh, raport vizează un număr mare de cetățeni europeni. Sunt probleme care afectează pe mulți cetățeni care, după această criză economică, se află într-o situație dificilă, iar uh, atenție nu li se acordă suficientă. Cred că este un raport necesar, de actualitate și vreau doar să spun că o să încercăm să-l completăm cu o serie de propuneri specifice. De exemplu, o astfel de propunere se referă la ceea ce aș numi autosprijin sau uh, mai degrabă sprijin între persoanele fârsnice. În, Slove- în Slovenia există un exemplu destul de bine cunoscut de organizațiile din sector care se ocupă de persoanele vârstnice. Avem așadar o organizație care ajută persoanele în vârstă care la rândul lor pot să-i ajute pe alții. Pentru că prin aceasta nu doar că îi ajută și pe alții, dar se mențin în formă și contribuie în, în fel la binele societății. Deci, este bine ca în acest raport să se menționeze și că există o astfel de posibilitate și că voluntariatul poate să fie și el uh, un lucru util și să merite acordarea unor uh, finanțări către aceste organizații. Pentru că, până la urmă, bineînțeles, acest tip de asistență la acești lucrători uh, aduc cu sine niște costuri, desigur. De asemenea, trebuie să subliniem importanța supravegherii tranzacțiilor financiare din fondurile de pensii. Pentru că s-a menționat deja supravegherea băncilor, dar cred că Uniunea Europeană trebuie să institue niște norme să-și arate influența și competențele și când vine vorba de supravegherea acestor fonduri de pensii. Pentru că acestea adesea reprezintă locul, uh, un, un, uh, un instrument care poate ajuta la completarea sau la rezolvarea deficitelor financiare ale statelor membre. Aș dori, de asemenea, să menționez uh, ceea ce aș putea numi o armonizare a așteptărilor în ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale. Pentru că a timpului de așteptare, pentru că uneori uh, acesta este prea îndelungat, oamenii sunt în vârstă, nu pot să aștepte atât. Trebuie așadar să găsim o abordare comună la nivel de Uniune pentru a putea pregăti convenția cu privire la protecția persoanelor în vârstă și a drepturilor lor, Convenția 1. Cred că sunt o serie de state care se opun acestei convenții, nu prea înțeleg de ce. Cred că ar trebui ca discuțiile acestea să devină mai transparente. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra unei boli care este din ce în ce mai frecventă în rândul persoanelor în vârstă. Datele sunt înspăimântătoare. Este vorba de diferite forme de demență. Cred că trebuie să avem și aici o viziune europeană, o strategie europeană care să ne permită să soluționăm cumva problema acestei boli, cum să îngrijim persoanele care sunt afectate și familiile lor. Mulțumesc! Thank you. Um, Vă mulțumesc. Ina Zubar este următoarea. Aș vrea o pauză de 5 minute, dacă sunteți de acord. Deci 5 minute de pauză și continuăm. Thank you for that. Uh... Vă mulțumesc pentru răbdare. Acum îi dau cuvântul doamnei Zuba. Vă mulțumesc. Eu cred că avem ceva divergențe de opinii, noi și raportorul. primul rând deoarece părerea pe care aveam noi despre acest an european era destul de diferită. Știm că era un an important, dar am văzut ce s-a întâmplat până la urmă. A fost doar o campanie sub acoperire pentru mărirea vârstei de ieșire la pensie. era despre îmbătrânirea activă sau condiții sănătoase de viață pentru vârstnici. E bine să ai o bătrânețe activă, dar nu aceasta a fost scopul acelui an. Cum spuneam, a fost o campanie mascată pentru a promova reformele pensiei, sistemelor de pensii și mărirea uh, vârstei de ieșire la pensie. În 2012 s-a vorbit foarte mult despre faptul că sistemele de asigurări sociale nu erau sustenabile, și s-a vorbit despre faptul că oamenii trebuie să rămână mm, în, la un loc de muncă până la o vârstă cât mai înaintată. Dar când vorbești cu oamenii în vârstă, lor uh, nu le pasă atât de mult de a-și păstra un loc de muncă până la o vârstă mai înaintată, ci mai degrabă de lipsa calității serviciilor de care se pot bucura. Ei nu pot să um, participe uh, la viața comunității pe picior de egalitate cu um, componenții mai tineri ai acestor comunități, pentru că mm, pensiile lor sunt mici, nu își pot permite să plătească mm, activitățile, nu se oferă servicii și activități adaptate vârstnicilor. Despre acestea ar trebui să ne pese mai mult. mai degrabă decât să continuăm în această linie de idei și să tot vorbim despre solidaritate. În general, când ești la pensie, uh, ai meritat să te odihnești după o viață de muncă. Da, știm că există o problemă cu sustenabilitatea sistemelor de securitate sociale, dar soluția nu este să muncești și mai mult. Dacă vrem să avem o mai bună funcționare a sistemului de asigurări sociale, trebuie să facem o mai bună redistribuire a bogăției, nu doar să uh, mărim uh, vârsta de ieșire la pensionare. Are de-a face și cu renuirea generațiilor. Știm că suntem în criză și în ce privește numărul de nașteri. Deci, repet, pentru mine cel mai important nu este ca oamenii să rămână pe veci uh, uh, în sectorul muncii, ci din potrivă, la un moment dat să se poată odihni și să aibă condiții decente de viață. Acestea erau principalele idei pe care doream să vi le comunic. Există așadar anumite alineate cu care chiar nu putem să fim de acord. Doamna Zdanuc. și eu am analizat uh, textul acestui raport, evaluarea anului european um, și faptul că, de fapt, intenția era să se iasă la pensie mai târziu. Această idee nu este acceptabilă, mai ales pentru țara mea, Letonia, care este una dintre țările cele mai sărace din Uniunea Europeană împreună cu România și Bulgaria și avem cele mai mici pensii. Cred așadar că e interesant ce ne-a spus domnul Cucan astăzi, că îmbătrânirea activă nu înseamnă doar condiții mai bune pentru ca vârstnicii să poată să fie apt să voteze mai mult timp. Oricum o să mai discutăm la întâlnirile cu raportorii din umbră. Mă miră însă declarația următoare că este indis, indispensabil să-i ajutăm pe bosnici să trăiască uh, în mod independent cât mai mult cu putință. Poate că uh, Domnul Cucan poate să-mi dea argumente, dar mie mi se pare un pic controversată. Pentru mine e tot una cu um, să permit um, oamenilor să trăiască mai mult ca să poată să și apt să voteze un timp mai îndelungat. Am o întrebare. De ce vorbiți despre Austria, Estonia, Republica Cehă și Slovenia? Uh, la un moment dat dați uh, exemplu acestor țări. Da, sper că vom uh, lucra împreună ca să vedem ce amendamente vom depune și să avem un bun raport la sfârșit. Mulțumesc, Laura Egea. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru mm, prezentarea dumnealui. Dumnealui de dovadă de spirit de deschidere și noi de asemenea ca să avem un uh, document uh, uh, cu, care să se bucure de o susținere cât mai mare. Eu cred că este o dimensiune transversală E totdeauna bine când uh, toți raportorii își aduc contribuția la documentul final. Da, e bine, îmbătrânirea activă este ceva pozitiv. E bine să te bucuri pe parcursul întregii vieți, să înveți, e bine să vorbești despre incluziunea socială și despre accesul la noile tehnologii, chiar și pentru persoanele mai în vârstă pentru că vrei să ai un uh, nivel uh, um, egal de incluziune socială. Dar nu trebuie să fie un obstacol în calea uh, creșterii numărului de locuri de muncă pentru tineri. Mai ales pentru uh, lucrătorii care au uh, între 55 și 65 de ani care uh, sunt uh, în șomaș și nu mai reușesc să se reintegreze pe piața muncii. Am evaluat de asemenea cu ochii buni ideea potrivit cărora politica pentru îmbătrânirea activă nu trebuie să se transforme într-un instrument pentru a uh, menține persoanele cât mai mult cu putință în viața activă. Este bine să le se dea această oportunitate, însă este de asemenea important să îi uh, um, garantăm lucrătorilor o vârstă de ieșire la pensie care să le asigure uh, o viață după ieșirea la pensie suficient de calitativă. Cred de asemenea că este important să ținem cont de mulți factori atunci când vorbim despre vârsta de ieșire la pensie. Unul dintre factori este că trebuie să ai mai multe locuri de muncă, pentru că dacă ești la pensie după ce ai avut uh, o muncă grea uh, uh, și um, obositoară, nu te simți la fel și nu te bucuri de aceeași um, sănătate ca atunci când ai avut un loc de muncă, să spunem, mai sedentar. Trebuie să um, fim curajoși când vorbim despre problema persoanelor de 50 de ani și mai mult care nu au un loc de muncă, însă chiar dacă avem nevoie de politici eficiente pentru a permite recalificarea acestor persoane, Uh, să-i formăm uh, ca să aibă competențe pentru noile tehnologii. Uh, deci chiar dacă avem nevoie de toate acestea și finanțări pentru programele care promovează bătrânirea activă, trebuie să ne gândim la finanțări din diferite surse de la nivel european, um, um, fondurile structurale, fondul social european și așa mai departe, să folosim tot ce avem la dispoziție ca să favorizăm o Um, îmbătrânire activă și, în, și de calitate. Trebuie să facem toate acestea, dar poate că ar fi mai bine să efectuăm mai degrabă un studiu ad hoc ca să identificăm ce resurse pot să fie folosite pentru a finanța un, un un nou program pentru vârstnici și să avem un echilibru între uh, vechile generații și noile generații. Să existe niște schimburi intergeneraționale, deoarece dacă ne uităm pe termen lung, ne dăm seama că uh, și generațiile tinere și uh, vârstnicii au uh, um, avantaje de adus unii pentru alții. Agradesc. Domnul pe Fontanie, mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului, la fel ca și colegii dinainte. Mulțumesc și pentru documentul de lucru. Sunt două documente foarte bune și vor reprezenta o bună bază de lucru în continuare. Să lucrăm în continuare privind o situație care, din păcate, este destul de gravă dacă ne gândim că îmbătrânirea populației europene în 1992 media era de 37,5 ani, iar um, în 2050 uh, se estimează că va fi peste 50 de ani. Clar, avem o problemă. Și dacă vedem că în state cum ar fi uh, Spania există regiuni în care Uh, problema este și mai acută dacă vrem ca modelul uh, economic și social să fie durabil, sustenabil, clar trebuie să tratăm această chestiune imediat. Datorită anului european privind îmbătrânirea activă s-a sporit conștientizarea cu privire la îmbătrânire și cu privire la schimbările climatice. Așadar, s-a diagnosticat bine Uh, situația, s-a făcut o evaluare bună și sunt de acord cu raportorul că trebuie să mergem și mai departe, trebuie să ne gândim la viitor și să luăm măsuri concrete. Așadar, va fi nevoie să se pună accentul pe faptul că învăznicii noștri trebuie să poată duce o viață independentă, să poată lucra dacă doresc acest lucru după vârsta de pensionare și uh, sunt de acord cu alți colegi care au vorbit înaintea mea că este important uh, pentru lucrătorii de peste 50 de ani să poată primi învățare permanentă pe tot parcursul vieții pentru a se evita discriminarea lor pe criterii de vârstă. Însă, îmbătrânirea activă nu înseamnă doar să lucrezi mai mulți ani, deși eu cred că trebuie să se adapteze vârsta de pensionare la speranța de viață, dar mai este și altceva. Trebuie să se facă o trimitere la subiecte legate de sănătate, la o participare mai mare a societății și la o creștere a calității vieții. Și, în sfârșit, aș dori să vorbesc despre un subiect care mă preocupă în mod deosebit. Este vorba de zonele rurale, în special de acele regiuni care se confruntă cu dezavantaje geografice și naturale, cum ar fi o populație foarte puțin densă, regiunile insulare sau cele um, muntoase. Pentru că de cele mai multe ori um, problema îmbătrânirii este legată și de, de cea a depopulării și cred că ar trebui să se um, să ne aplicăm mai mult pe acest subiect. În aceste zone, de cele mai multe ori, tinerii trebuie să plece pentru că nu găsesc de lucru. Și atunci îmbătrânirea are loc uh, um, în mod dramatic. Dacă nu există tineri, nu mai sunt școli, lipsește, lipsește și infrastructura, lipsesc serviciile medicale. Deci, trebuie neapărat să se um, trateze și aceste problematici. Mulțumesc, atât. Thank you. deadline... Vă mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 3 iunie la orele 12 și pe 23 iunie vom examina amendamentele și votul va avea loc pe 15-16 uh, iulie. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 17, linii de orientare pentru implementarea articolului 23 din regulamentul dispozițiilor comune. Este prima prezentare a avizului la acest raport din proprie inițiativă și dau cuvântul lui Javier López. Muchas gracias. Primero eh, haría una pequeña... Mulțumesc. În primul rând să fac o scurtă introducere a subiectului despre care vorbim, de unde a apărut această discuție cu privire la macrocondiționalitate și uh, despre articolul 23. În legislatura trecută, instituții europene, uh, pe bună dreptate, au hotărât să introducă o bază comună de reglementare pentru toate instrumentele uh, care tratează fondurile structurale și de investiții. În plus, acest lucru s-a făcut în timp ce se uh, concepea noua guvernanță economică, care acum a devenit uh, realitate, după cum bine știți, uh, există Tupacul, Sixpacul ul și așa mai departe, de semestrul european și toate recomandările specifice fiecărei țări. Ideea la vremea respectivă Um, în scopul raționalizării uh, fondurilor structurale și uh, de investiții a fost să se facă o legătură uh, între posibilitatea de a la fonduri cu condițiile um, macro, condiționalității macroeconomice care se aplicau la vremea respectivă, cum ar fi control fiscal, economic și fiscal în rândul statelor membre o majoritate amplă de grupuri politice în Parlamentul European, în timpul negocierilor, a reușit ca această legătură, care putea să ducă chiar la suspendarea plăților fondurilor pentru un anumit stat care nu îndeplinea condițiile care erau impuse în cadrul guvernanței economice, macroeconomice, de fapt, um, Mm, s-au gândit că această legătură s-ar putea să fie chiar contraproductivă și uh, s-a făcut chiar o, un amendament la articolul 23, care atunci era articolul 21 din uh, primul proiect uh, de regulament privind dispozițiile comune. Uh, M-am uitat din nou pe dezbaterea aceea și a fost vorba de uh, un uh, amendament al uh, lui Adam Cosac de la populari um, care um, vorbea despre această condiționalitate care putea să ducă chiar la suspendare. De ce însă s-a făcut această legătură? E bine, s-au gândit că până la urmă fondurile au obiectiv pe termen lung și este greu să fie legate de o chestiune atât de conjuncturală cum ar fi procesul semestru european în momente um, în anumite momente ale lui și că o astfel de legătură putea să fie contraproductivă pentru că Um, situațiile în care se aflau, statele care se, aveau, se aflau într-o situație foarte dificilă trebuiau să facă și mai mari um, uh, eforturi și erau și cele care aveau și mai multe condiționalități. Deci era mai ușor să existe vreo neîndeplinire a obligațiilor. Și tocmai acestea erau cele care aveau nevoie de mai mare de aceste fonduri structurale și de investiții. De aceea se punea sub semnul întrebării um, această reprogramare sau suspendare a fondurilor în plus. Până la urmă, deși ne-am gândit că e ceva incoerent sau contraproductiv, um, cumva această idee contravine naturii însă și acestor fonduri care uh, până la urmă își propun convergență socială și economică între toate statele membre și nu contrariul. Acestea fiind spuse, odată aprobat uh, regulamentul și um, prin articolul 23 s-au introdus o serie de condiționalități, uh, a existat această comunicare a Comisiei care a încercat să materializeze, să specifice tipurile de neconformități care ar putea să fie um, aplicabile aici și cum s-ar face reprogramarea opera, operativă sau uh, suspendarea angajamentelor de plăți. Și în acest sens, propunerea de aviz pe care o fac, bineînțeles, uh, um, așteptând să aflu și pozițiile colegilor din comisie și așteptând dialogul cu ei, e bine, propunerea mea ar fi ca, în primul rând, să îi spunem comisiei să recunoască, e important de spunea faptul că Comisia recunoaște în, com, în comunicarea sa faptul că programele multianuale și provocările cu care se confruntă statele membre în uh, contextul acesta de criză și de uh, um, incertitudine cer um, tocmai certitudine și previzibilitate pentru programare. E nevoie de stabilitate uh, Um, pentru a se crea previzibilitate și um, credibilitate. Acest lucru se spune chiar în comunicarea comisiei și cred că e important de subliniat acest lucru. Apoi, trebuie să ne gândim că ar putea să existe o incoerență, pentru că e vorba de șocuri macroeconomice asimetrice în statele membre și că dacă obiectivul nostru este unul de convergență socială și economică, atunci uh, să se aloce uh, fondurile acestea către statele care au mai multă nevoie. Acest lucru este uh, înscris în chiar natura acestor fonduri. Apoi, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește obiectivele globale ale dispozițiilor comune din, din regulament. Se acordă, trebuie să se acordă un accent deosebit locurilor de muncă pentru că prin suspendarea plăților pentru neîndeplinirea condițiilor de articolul 23 ar putea să ducă la o agravare a situației. Apoi, trebuie să ne gândim la faptul că articolul 23 are și câteva excepții în aplicarea sa pentru uh, statele care se confruntă cu probleme macroeconomice grave legate de sărăcie, șomaj și atunci trebuie ca acestea, această dispoziție să fie consolidată în articolul 23. Și ă, trebuie să se înțeleagă circumstanțele când e vorba de reprogramarea fondurilor. De asemenea, în ceea ce privește luarea de decizii, Uh, noi propunem să nu fie doar o instituție cea care ia deciziile în acest sens și Parlamentul ar trebui să aibă o opinie de exprimat când vine vorba de aplicarea articolului 23. Cam atât, aștept și um, opiniile dumneavoastră și sigur o să putem ajunge la un consens. Mulțumesc. Domnul Casadevski. Mulțumesc. Sunt uh, de acord cu uh, ce spui în raportul tău, Javier. Într-adevăr, unor e greu de înțeles cum sunt corelați indicii macroeconomici, de exemplu în politica de coeziune. Foarte adesea se întâmplă Uh, acest lucru în legătură cu situația regiunilor. În Europa există diferențe între politica uh, guvernelor și uh, fonduri, de exemplu în Polonia. Există regiuni susținute de guvernul central și altele nu. Pare unor că avem de a face cu luarea deciziilor arbitrară de exemplu, plățile din uh, fondurile de coeziune. Am văzut uh, că um, a fost um, aleasă Ungaria pentru anul uh, acela. De ce Ungaria și nu altă țară pentru disciplina bugetară? Spuneți că um, obiectivul acestui fond este cu totul altul și nu este neapărat uh, acela de a obține convergența între regiuni și um, de uh, și de a ajuta să se regreseze statele care se află într-o situație economică dificilă. Aș dori să um, ne mai gândim cum uh, să depunem concret amendamente, însă tendința pe care ați prezentat-o dumneavoastră corespunde cu uh, ceea ce aștept eu de la aplicarea articolului 23. Mulțumesc, doamna Tun de la ALDE. Uh, uh, no, it's okay, you know, I just was listening for translated with a little bit. Mulțumesc, ascultam interpretarea. În numele raportorului din umbră de la ALDE, salut aceste linii de orientare pentru a avea uh, o bună aplicare a articolului 23 din uh, regulamentul cu dispoziții comune și credem că acest aviz uh, de la rege va fi o bună contribuție la liniile de orientare pe care le redactează comisia. Este foarte important ca liniile de orientare pentru fondurile structurale să um, se încadreze în niște um, politici macroeconomice bine gândite. În ce privește obiectivele uh, Fondului European de Investiții, noi Trebuie să fim foarte prudenți și de asemenea și Comisia uh, în momentul uh, în care se gândește dacă se aplice sau nu articolul 23, trebuie întâi să uh, aibă în vedere măsuri de ajustare și de corectare în cazul în care statele membre nu s-au conformat înainte de a suspenda finanțările. Și este păcat că rolul Parlamentului European în aceste linii de orientare este neglijat. Noi ne-am dorit întotdeauna să există transparență Noi depunem amendamente astfel încât uh, uh, suspendarea plăților să fie un mecanism de ultimă instanță și de ultim resort folosit de către comisie, pentru că trebuie să ne gândim care vor fi uh, victimele Uh, uh, cei care sunt deja afectați de niveluri excesive de uh, șomaj. Atunci când fondurile sunt reprogramate, însă, Comisia trebuie să țină cont de potențialul ocupării acestor noi programe și să fie reflectat acest lucru în recomandările pe cea.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 Știți că au existat avize de la mai multe comisii. Nu știu dacă uh, comisia noastră s-a implicat în uh, acele linii, în acele condiții macroeconomice, dar știu că grupul nostru politic dorea să le respingă. Problema e că aici avem două um, modalități de a vedea lucrurile. Dacă o măsură este contraproductivă, nu că poate să fie contraproductivă, este mai mult ca sigur contraproductivă, uh, um, de ce să o aplici? În mod normal, aceste fonduri ar trebui să fie folosite pentru a reduce inegalitățile. Dar odată ce știm că o măsură este contraproductivă, trebuie să fim siguri că tot ceea ce adoptăm noi ține cont de aceste evidențe. Și așa stau lucrurile cu Uh, condițiile uh, macroeconomice. Aș vrea să vă explic mai multe uh, motive pentru care noi credem că acest principiu trebuie să dispară complet pe viitor. Atunci când țările aderă la Uniunea Europeană li se spune că pot să beneficieze de finanțare din diferite fonduri, însă această promisiune nu uh, are nimic de a face cu condițiile macroeconomice care le sunt impuse acum. În aceste state există o marjă de manevră foarte limitată. Dacă analizați principiile care stau la baza propunerilor din uh, semestrul european, ele sunt uh, complet uh, inutile. Mm, nu au cum să genereze creștere economică și locuri de muncă. Nu poți să faci finanțarea din fondurile structurale să fie strict dependentă de aceste recomandări. Uitați-vă la situația din Portugalia. Noi nu făceam parte din semestrul european atunci când a sosit Troica în Portugalia. Am respectat recomandările Troicii, însă după aceea a venit Comisia Europeană și ne-a spus că trebuia să respectăm și recomandările lor. Și în pofida tuturor acestor recomandări, uh, în nivelul datoriei publice și nivelul șomajului au tot crescut. Tot ni se dictează măsuri și ni se dau recomandări uneori uh, care se bat cap în cap și totuși situația nu se îmbunătățește. Fondurile structurale trebuie să permită statelor membre să facă investiții în politici diferite, să aibă o alternativă, trebuie să uh, aleagă politici care reflectă interesele și eu nu cred că putem să acceptăm asemenea condiții um, precum cele impuse de acest articol. Se pare că acum acest principiu a fost acceptat și vom vedea care vor fi uh, urmările pe viitor. Trebuie să se evităm cu orice preț suspendarea finanțării, dar vă rog să vă gândiți la nevoile țărilor uh, uh, celor mai sărace, pentru că în aceste țări aceste măsuri sunt contraproductive. Știu că comisia hotărăște ce aplică și ce nu, dacă să folosească acest uh, articol sau nu. Noi nu putem decât să facem declarații, dar întotdeauna vom condamna acest concept de condiții macroeconomice. Delhi is not here. Someone else representing? Uh, no. Uh, then we'll go to Laura Agea. Doamna Deli nu e aici, are cuvântul Laura Agea. Grazie, eh, grazie al... Mulțumesc, mulțumesc și domnului raportor și confirmăm că dorim să colaborăm cu dumnealui. Folosirea fondurilor pentru a îmbunătăți guvernanța economică poate de fapt să contravină obiectivelor uh, politicii de coeziune și a politicii de dezvoltare regională. Aceste fonduri trebuiau să întărească tocmai coeziunea economică și socială și teritorială și să permită reducerea disparităților economice și sociale în interiorul statelor membre. Deci dacă suspendezi finanțarea sau o reprogramezi, poți să Uh, afectez foarte mult situația socială și economică, mai ales din acele țări care întâmpină cele mai multe dificultăți datorate crizei. Și pentru că pot să uh, împiedici uh, autoritățile locale și regionale să furnizeze servicii și până la urmă consecințele vor fi pe scară mai largă pentru creșterea și ocuparea din acele regiuni. Este foarte important să subliniem faptul că autoritățile locale și regionale nu trebuie să fie pedepsite pentru greșeli pe care nu le-au comis, mai ales când știm că aceste greșeli pot să fi fost comise de către administrația națională. Când pedepsim autoritățile locale și regionale, îi pedepsim imediat pe cetățeni. Ei sunt victimele și nu administrațiile. Însă vă asigurăm că uh, suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră și să prezentăm amendamente și când veți organiza întâlniri cu raportorii din umbră, o să fim prezenți. Mulțumesc! Thank you. The deadline... Mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor este 2 iunie la prânz. Adoptarea la comisia noastră în 23 iunie și la regii 13-14 iulie. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, orientări pentru uh, politicile de ocupare ale statelor membre. Este vorba de consolidarea, de discutarea a 217 amendamente la proiectul de raport la propunerea legislativă de decizie a Consiliului privind orientările de ocupare. Proiectul de raport include 29 de amendamente și dau cuvântul doamnei raportor Laura Agea. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor raportori din umbră și care au lucrat împreună cu mine ca să punem la punct acest document. În pofida um, apartenenței noastre politice, am vrut cu toții să colaborăm pe deplin. Așa cum spunea și doamna președinte, până astăzi am primit multe amendamente, dar am reușit uh, să avem o bună bază de compromis pe care am dezbătut-o la cele două întâlniri cu raportorii din umbră. Și chiar dacă mai rămân divergențe de opinii, pentru mine cel mai important era dorința de a avea un document solid care să Um, fie luat în seamă de către Consiliu. Am um, simțit această voință din partea tuturor colegilor raportori din umbră. În ce privește amendamentele de compromis, pot să spun că ne doream cu toții să găsim o soluție care să împace pe toată lumea și acolo unde nu a fost cu putință pozițiile rămân uh, așa cum au fost ele exprimate de fiecare dintre noi. Dar insist asupra faptului că ne-am dorit să avem un document uh, uh, serios și uh, solid. Toți colegii împărtășeau ideea și am uh, vorbit și azi dimineața cu doamna Tisan despre acest lucru. Deci, că avem nevoie de o revizuire a strategiei Europa 2020, dar trebuie să nu uităm pilonii fundamentali, și anume scăderea radicală a șomajului și menținerea protecției sociale. Prin intermediul acestui document nu vom uh, um, um, modifica doar um, considerentele, ci și liniile de orientare și mm, vrem să menținem obiectivele din strategia Europa 2020. S-au detașat două idei principale. Cum spuneam, datorită muncii colegilor și a uh, um, cooperării cu secretariatul, îi mulțumim de altfel pentru uh, toate eforturile depuse și cred că rezultatul este unul satisfăcător. Vă mulțumesc. Mr. Bach? Domnule Bach, din partea PP, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Agea și uh, Mulțumesc că dați cuvântul raportorilor din umbră imediat după raportoare. Cred că raportoarea noastră a găsit o formulare inteligentă, a încercat uh, să poarte discuții și să colaboreze. Cred că este foarte important acest raport. Și doamna raportor a spus deja că dorim ca ă, Parlament să fim auziți și ca să fim auziți, cred că e foarte important să avem acest spirit ă, deschis de discuție. Noi toți am încercat să facem propuneri cât mai succinte, care să, fie, să poată fi preluate de Consiliu în ă, mod cât mai pozitiv. Din păcate avem multe amendamente. Va trebui să lucrăm uh, la compromisuri uh, pentru că uh, e greu când sunt atât de multe amendamente să reușești să le pui cap la cap. Iar pentru noi PPE este important în privința acestor orientări ca ele să fie corelate cu strategia 2020. Știm că uneori aceste obiective nu sunt atinse și cred că aceste orientări trebuie să fie un punct de conexiune și să permită atingerea obiectivelor celor mai importante din această strategie, să le susțină în mod uh, cât se poate de clar. În acest sens, cred că majoritatea dintre noi uh, înțelegem așa amendamentele. Sigur că respectarea subsidiarității este uh, un factor foarte important. Multe amendamente se referă la salarii, la um, condițiile de muncă, la convențiile colective de muncă și cred că acesta este rolul partenerilor sociali din fiecare stat membru. Și uh, acest lucru ar trebui să fie un uh, mijloc pentru atingerea unui scop și nu un scop în sine. Uh, discuții, da, sigur, consultări, suntem de acord că e foarte important, dar amendamentul care are drept obiectiv modificarea tratatelor, nu îl putem susține. Altfel, mi se pare că raportul este foarte bun, că am avut o colaborare foarte bună și cu siguranță și la următoarele reuniuni vom continua în același spirit pozitiv. Mulțumesc! Maria Jau Rodriguez. Maria Jau Rodriguez, uh, văd că nu este aici. Domnul Pirinski. Thank you, Chair. Yes. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Da, Maria Joao m-a rugat să îi prezint uh, poziția. Aș dori, în primul rând, să mă alătur colegilor care au uh, lăudat munca foarte activă și foarte productivă, doamne Agea, care a încercat să obțină compromisuri într-un mod care uh, cu siguranță va consolida acest document și ne va da o poziție forte. Raportoarea noastră din umbră este sigură că vom reuși să obținem un compromis bun. Acest lucru se bazează pe mai multe puncte din discuțiile cu raportorii din umbră. A fost um, atunci posibil să se realizeze compromisuri, să se contureze compromisuri. Referirile la um, obiectivele UE 2020, salariile minime, legătura dintre salarii și productivitate sunt puncte importante pentru noi. De asemenea, nevoia de convergență pozitivă pe piața de muncă, ca și uh, investițiile în formare pentru oferirea de competențe, folosirea de indicatori sociali, și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, sărăcia în rândul copiilor. Ce mai rămâne de făcut? Ar trebui să se recunoască că și dacă mm, obiectivele UE 2020 relevante sunt parte din compromis, noi considerăm că este insuficient ca acestea să fie uh, tratate în mod neobligatoriu. Nu este destul să menționăm obiectivele într-un considerent, acestea trebuie să fie incluse în orientări în sine. Și aceasta este o poziție foarte puternică pe care o susținem cu tărie. Mai sunt și alte modificări de formulare, mici ajustări și se conturează un compromis pe un subiect foarte delicat, reforma pensiilor și uh, corelarea vârstei de pensionare cu speranța de viață. Nu vreau să intru în fondul acestui compromis, dar credem că ar trebui să se pună accentul pe mărirea investițiilor sociale în îmbătrânirea activă și, per total, să încercăm să mărim rata de ocupare pentru a combate provocările reprezentate de îmbătrânirea populației. Deci, încă o dată, susținem acest uh, proiect de raport și credem că vom obține un document final foarte bun. Mulțumesc! And now it's time for Mr. Kras. Și acum domnul Krasnodebski încă o dată. Just on the very shortly. Now. Foarte pe scurt, am să încerc în limba engleză. Am progresat foarte mult în um, formarea de compromisuri. Aș vrea să spun că în afară de unele formulări, noi ca grup putem susține majoritatea compromisurilor propuse de doamna Agea și de celelalte grupuri. Sigur că avem unele probleme pentru că am dorit să evidențiem și cealaltă parte a problemei, nu doar cea socială, ci și uh, Uh, politica de creștere, însă, pe total, aș vrea să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă. Reuniunile uneori au fost dificile, nu e ușor să negociezi fiecare cuvânt. Mulțumesc foarte mult și sunt convins că vom găsi compromisuri bune și cu după cum au spus și colegii de la celelalte grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc! O reprezintă cineva pe doamna Weber de la ALDE? Nu. Trecem la domnul Sili Chiotis de la GUE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc colegei noastre, Laura Agea, pentru munca foarte grea pe care a făcut-o și pentru colaborarea foarte pozitivă. Au fost foarte multe întâlniri și am lucrat uh, constructiv. Noi, uh, ca grup, suntem uh, optimiști în ceea ce privește soarta acestor amendamente și cred că până la urmă vom avea un raport foarte bun privind orientările pentru ocupare. Aș dori să mă mai refer la o problemă care, după părerea mea, nu poate fi considerată pozitivă, ci mai degrabă negativă. Eu cred că comentariile noastre trebuie să fie constructive și deci Prima chestiune care ne preocupă, pe care am menționat-o adesea, este chestiunea formării. Pentru noi, educația și formarea este de o mare importanță. Noi considerăm că trebuie să privim critic inovațiile din uh, educație nu putem neapărat să le corelăm cu antreprenoriatul. Ar fi greșit. Și din acest motiv, noi dorim ca punctele uh, acestea din orientări să fie modificate. În al doilea rând, munca independentă și uh, viața independentă. Ambele sunt uh, prevăzute și în reglementările uh, OIM și se vorbește despre o muncă decentă. Eu nu pot să înțeleg aici pozițiile anumitor grupuri care vor să elimine aceste formulări din text. Chiar nu pot să înțeleg. Noi considerăm că este foarte important uh, să se menționeze acest subiect în directiva privind ocuparea. Pe de altă parte, cred că e la fel de important ca noi să insistăm ca aceste cuvinte să fie introduse în text. În ceea ce privește impozitarea muncii, suntem de părere că um, impozitarea întreprinderilor nu trebuie redusă, mai ales când s-ar transfera impozitarea la consumator și asta prin uh, impozitare directă și indirectă. Pentru noi este important ca impozitarea să fie repartizată în mod corect, echitabil, mai ales la întreprinderile mari. Și asta în funcție de uh, câștig, de venituri. fără ca angajatorii, angajații, mă scuzați, să trebuiască să uh, plătească în plus pentru uh, asigurări și protecție socială. Cu toate acestea, cred că vom ajunge la un text bun și doresc să o felicit încă o dată pe Laura. Mulțumesc! Thank you, madam. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Thank you. Mulțumesc! Și noi um, am fost uh, oarecum nemulțumiți de propunerea de text a Comisiei Europene în legătură cu această decizie a Consiliului. Părea chiar și mai puțin ambițioasă decât cea din 2010. Și deci a fost uh, foarte mult de muncă pentru raportoarea noastră și a făcut tot ce a putut ca să ofere orientări cât mai bune. Îi respect foarte mult uh, munca și tot ce a făcut, inclusiv modul în care ne-a tratat amendamentele. Grupul nostru a depus 28 de amendamente, nu sunt foarte multe. Și acest număr mare de amendamente este rezultatul um, uh, calității proaste a textului comisiei, care de fapt nu uh, conținea orientări concrete, ci doar declarații generale. Noi am făcut tot ce am putut la reuniunile raportorilor din umbră ca să găsim uh, amendamente de compromis cât mai bune De exemplu, se menționa pur și simplu strategia 2020 și semestrul, dar nu e suficient. E nevoie de uh, formulări mai concrete despre ceea ce dorim să realizăm. Și um, asta se vede, de exemplu, în considerente Obiectivul este să se amelioreze bunăstarea cetățenilor. De aceea trebuie să avem orientări cât mai bune. Acele obiective din strategie sunt relevante și foarte importante. De asemenea, vorbim despre um, statele membre și ce poate Uniunea Europeană să facă în acest context. De asemenea, dorim aici să subliniem că atunci când statele membre acceptă politicile economice, acestea trebuie să facă obiectul unor preocupări comune, coordonate la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să um, ia toate măsurile ca să atingă obiectivele din tratate și uh, in, aici intră și condițiile decente de muncă și creșterea inclusivă. Este la fel de important ca politicile Uniunii să nu fie periclitate de efectele negative, efectele secundare ale acestui text al Comisiei. Așadar, mai avem mult de muncă și sper că vom uh, obține la sfârșit un text foarte bun. Vă mulțumesc. Și sper că datorită raportoarei să chiar reușim. Thank you. Mulțumesc. Comisia a fost menționată. Aș vrea să întreb dacă cineva de la comisie dorește să adauge ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Am luat notă de toate amendamentele, am studiat cu mare interes proiectul de raport și am urmărit dezbaterea. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Aș vrea să mai spun că adoptarea la comisia noastră va avea loc pe 16 iunie. Mergem la, trecem la punctul 19, inițiativa de um, ocup privind locurile de muncă verzi, exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă. E vorba de un prim schimb de opinii pe tema proiectului de raport al doamnei Jean Lambert. S-au depus în total 208 amendamente și dau cuvântul doamnei raportor, vă rog. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Ați menționat numărul de amendamente la acest raport pe că au fost depuse amendamentele din alt motiv decât amendamentele de la celălalt raport, uh, majoritatea au fost foarte pozitive și au completat raportul inițial. Majoritatea sunt extrem de constructive și cred că putem să um, le utilizăm. Fundalul este comunicarea comisiei menționată azi dimineață de domnul comisar Dombrovskis ce încercăm noi să facem este să găsim o cale de progres, o strategie clară, politici clare și o coerență politică pentru a maximiza potențialul de creare de locuri de muncă în uh, noile sectoare, dar și uh, să gestionăm schimbarea din uh, alte sectoare care poate că poluează prea mult, poate că au emisii prea multe Trebuie să vedem cum tratăm aceste schimbări. Încerc să mă exprim politicos, am fost puțin dezamăgită de răspunsurile de azi dimineață ale comisiei despre cum se încadrează acest subiect în strategia de ocupare a comisiei. Nu am constatat o ambiție clară, așa cum mi-aș fi dorit. Așadar, amendamentele cred că sunt în general pozitive. Am primit și avize de la Comisia de Mediu și de la Comisia pentru Drepturile Femeilor. Ambele avize conțin foarte multe puncte utile. Sigur că există și unele suprapuneri, dar uh, va trebui să vedem cum putem coopera. Unele din ideile cheie vin chiar de la aceste comisii. Lucrăm la compromisuri. Am avut ieri o reuniune introductivă ca să uh, vedem cum putem începe. Eu am propus uh, că o să-mi fac temele și o să... Am promis că o să-mi fac temele și că o să vin cu propuneri. E important să ne dăm seama în ce direcție ne îndreptăm în legătură cu niște chestiuni mai problematice, pentru că aceste documente sunt importante pentru economia noastră și locurile de muncă verzi au o importanță transversală. Avem două, trei domenii în care avem opinii divergente. Alinatul 14 este unul dintre ele. E vorba de rolul stimulentelor și cred că aici um, dificultatea de politică este ă, chestiunea ă, obiectivelor obligatorii. Poate că vom găsi o soluție de compromis care să nu le menționeze specific și apoi să votăm câteva amendamente, de exemplu 31 de la GUE, care ă, menționează specific obiective specifice ca să putem păstra ideile de bază și să vedem apoi uh, ce putem face exact. O altă parte a textului unde avem um, opinii diferite este alineatul 16, unde se vorbește de noua directivă privind achizițiile publice și cum o putem folosi, mai ales în ceea ce privește dimensiunile sale ecologice și uh, sociale și cât de departe putem merge. Mă interesează comentariile colegile, colegilor în legătură cu amendamentul 142 al domnului Mann, care este un pic mai uh, inventiv. Aș dori să vedem dacă putem cădea de acord pe acest punct și uh, mai sunt și niște puncte de la Comitetul Regiunilor pe care le-am preluat în amendamentul meu 145, unde se cer clarificări privind această directivă a achizițiilor publice și se dorește găsirea unei căi de progres. Alineatul 18 mm, face și el obiectul unor divergențe. Cred că e foarte important să ținem cont de ce am votat azi dimineață în raportul, în avizul privind economia circulară. Se și vorbea de, mai devreme de transferul impozitării de la muncă la uh, partea de mediu și cred că și SND și GUE au depus aici amendamente. Și ce avem um, informații conform cărora acesta ar fi un stimulent de creare de locuri de muncă în acest sector. Deci trebuie să găsim un acord pe acest subiect. Mai sunt și alte um, zone unde cred că va trebui să mai uh, discutăm ca să găsim un acord, de exemplu formularea în ceea ce privește dimensiunea de gen. Comisia FAM are opinii foarte puternice în acest sens. Uh, Mă gândesc poate la amendamentul 117. Trebuie să fie foarte clar că dacă vor apărea noi locuri de muncă sau schimbări la locuri de muncă, va trebui să ne îndepărtăm de dimensiunea sectorială a ocupării, pentru că sunt șanse de uh, afirmare a egalității de gen și de eliminare a diferențelor salariale pe criterii de gen. Mai sunt niște amendamente foarte utile privind propuneri specifice referitoare la competențe și dezvoltarea competențelor, de exemplu amendamentul 197 al doamnei Trebesius, 98, 99, 100 de la PPE, care ne arată foarte clar Uh, opinia despre competențe. Deci cred că putem să găsim o cale de progres. Este un domeniu unde avem posibilități foarte mari, trebuie să gestionăm tranziția, trebuie să ne asigurăm că se uh, pune pe picioare dezvoltarea de competențe și că se folosesc stimulentele necesare pentru a permite întreprinderilor, mai ales IMM-urilor și micro-întreprinderilor, uh, menționate și ele într-un amendament, să ne uh, ofere tot potențialul pe care îl au de creare de locuri de muncă decente în acest sector. Ca să nu vorbim de o muncă uh, prost plătită și uh, să avem locuri de muncă utile pe plan social și pe plan ecologic. Și aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și sper să continuăm să uh, lucrăm în atmosfera constructivă de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! De la PP, doamna Clune. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnei uh, Lambert pentru comentariile sale. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră ieri. Cred că ar fi bine, într-adevăr, să fim atenți la comunicarea inițială a Comisiei. Noi am depus amendamente, sugestii în tot ceea ce ține de lipsă de competențe. Cred că e important să punem accentul pe susținerea dobândirii de competențe, să ne gândim la sisteme cum este calificarea europeană a competențelor, să identificăm lacunele de competențe și să stimulăm uh, dezvoltarea competențelor verzi în economie. Se poate activa și prin intermediul EURES. E un domeniu unde există anumite nișe, unde vor apărea uh, sau au apărut locuri de muncă și, uh, și acestea pot juca un rol, sigur ținând cont de economia verde. Și după cum a spus și doamna Lambert, sectorul IMM-urilor are un mare potențial și trebuie să subliniem acest lucru, faptul că e vorba de locuri de muncă de calitate, energia regenerabilă, izolarea clădirilor, ecoturismul, tot ce s-a menționat și azi dimineață, reciclarea și așa mai departe. Deci avem un mare potențial pentru IMM-uri aici și cred că e o parte foarte valoroasă a raportului. În ceea ce privește transferarea impozitării, aici um, aș ezita oarecum. Trebuie să vedem care ar fi efectele asupra muncii mai puțin calificate. Sigur că sunt de acord că trebuie să se uh, transfere impozitarea de la muncă, dar um, poate că nu către mediu. Și un alt subiect, obiectivele obligatorii, nu suntem împotriva legislației, dar trebuie să ne asigurăm că avem o uh, legislație uh, corectă, mai bună. Sper oricum să uh, putem discuta despre toate acestea și mulțumesc doamnei Lambert care uh, are o sarcină dificilă în redactarea de compromisuri, dar noi o vom ajuta. Mulțumesc! Mulțumesc. De la SND, Jan Keller, aveți cuvântul? Mulțumesc. După cum s-a mai spus, acest raport se uh, referă la așa numitele locuri de muncă verzi. Este foarte important să nu fie vorba doar de orice loc de muncă, ci de un loc de muncă de calitate. Și aici trebuie menționate mai multe aspecte. În primul rând, susținem dialogul social. Dialogul social în aceste domenii nu prea e prezent. Cred că situația este și mai grea. Foarte adesea, sindicatele sunt cei mai mari oponenți ai creării de locuri de muncă verzi și spun asta în calitate de sindicalist cu state vechi. Sindicatele sunt totdeauna precaute când vine vorba de locuri de muncă verzi și asta nu pentru că sunt uh, anti-ecologie, uh, ci pentru că uh, doresc locuri de muncă de calitate în industrie. Însă există riscul să apară noi locuri de muncă care sunt prost plătite și nesigure. Așadar, trebuie să se țină cont de faptul că aceste locuri de muncă vechi trebuie să fie de calitate. În al doilea rând, locurile de muncă verzi sunt adesea uh, feminine. Trebuie, sigur, ca femeile să aibă acces la locuri de muncă, dar trebuie să ne asigurăm că nu e vorba de locuri de muncă prost plătite. Pentru că în uh, ceea ce privește locuri de muncă prost plătite, femeile sunt de mult egale cu bărbații. În al treilea rând, în contextul tranziției, transferului impozitării de la muncă la uh, mediu, trebuie să fim conștienți de faptul că aici ar fi vorba de o impozitare prohibitivă. Ca să fie eficientă, ar trebui ca sumele percepute să fie tot mai mici și ca fluxurile financiare să fie destinate tot economiei verzi dacă în, această, în acest sector ar fi doar locuri de muncă precare, ne-am trezit că economia verde devine o economie a sărăciei. Și astfel ar fi dezavantajată economia verde și ar fi dezavantajate și femeile. Eu voi susține compromisurile pe care le va propune doamna Jean Lambert și de asemenea susțin introducerea de, oblig de obiective obligatorii. Este un domeniu foarte important și nu putem doar să spunem uh, că vrem să facem ceva, trebuie să avem obiective obligatorii. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Keller. Reprezintă cineva grupul ALDE? Nu. Atunci de la ECR, nu, nu este nimeni, atunci lin Boylan de la GUE. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αναπληρώ, αντικαθιστώ την... Domnul Silichiotis. Da, eu o reprezint pe raportoarea din umbră de la GUE și aș dori să spun următoarele lucruri suntem de acord cu acest raport și dorim să mulțumim raportoarei pentru munca depusă. Suntem de părere că e foarte important ca această formulare referitoare la locuri de muncă permanente să rămână în text și credem că locurile de muncă verzi trebuie să fie bine plătite. Noi suntem împotriva Uh, eliminării uh, din text a uh, formulelor locuri de muncă de calitate și locuri de muncă bine plătite. Amendamentul 4 cred eu că este foarte important pentru că se referă la tranziția către economia verde. Și noi credem că lucrătorii și sindicatele joacă un rol foarte important în această tranziție și așa, această tranziție trebuie să se producă de jos în sus deci, de la, începând de la lucrători până la pozițiile superioare. Și sindicatele trebuie să participe la acest nivel. În ceea ce privește impozitarea pe mediu, ne preocupă propunerea comisiei. Cu toate acestea, nu suntem împotriva principiului ca poluatorul plătește. Dar ce ne îngrijorează este că în unele state membre se introduc niște așa zise impozite de mediu care nu îi uh, penalizează pe mari poluatori, ci înainte de toate îi afectează negativ uh, pe uh, cei din sectorul IMM-urilor mai ales pentru că uh, sunt introduse cu efect retroactiv. În ceea ce privește directiva ocupării și mai ales uh, în sectorul public, noi credem că contractele publice trebuie să respecte uh, criterii sociale. Și acesta este punctul pe I dacă dorim să ne asigurăm că echitatea socială se uh, susține în domeniul mediului. Și în încheiere, doamnă Lambert, doresc să vă felicit pentru munca foarte grea pe care ați făcut-o. Mulțumesc, doamna Agea de la FDD. Vă mulțumesc din nou, doamna președinte. Vreau doar să spun că suntem de acord cu propunerea formulată de colega Lambert. Multe dintre ideile incluse în amendamentele de compromis sunt împărtășite și de noi, ni se par importante. Îi mulțumim uh, că a reținut propunerea noastră de amendament în care ceream crearea de centre de cercetare care să propună noi proiecte, noi tehnologii, să breveteze noi uh, produse din această economie verde și spuneam că este o măsură transversală care ar genera locuri de muncă. Pentru că Vrem să avem locuri de muncă nu doar de calitate, ci și care garantează o protecție adevărată a mediului înconjurător. Căci dacă nu garantăm sustenabilitatea și uh, protecția mediului înconjurător, putem să creăm câte locuri de muncă dorim, dar până la urmă va trebui să mm, um, răspundem când uh, vom fi întrebați ce am făcut cu această planetă. Suntem de acord, cum spuneam cu colega raportor, întâlnirea de alaltă ieri uh, cu raportorii din umbră a fost foarte pozitivă. Am fost puțin mirată în ce privește uh, permutarea uh, taxării. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de curaj și să avem o politică eficientă în acest sens. Cred, în plus, că trebuie să dezvoltăm o economie ecologică care să repare eventualele uh, um, daune, eventualele stricăciuni, căci um, din cauza um, um, sectorului construcțiilor și a faptului că foarte multe terenuri sunt construite, se creează nenumărate uh, stricăciuni. Dar să nu uităm ce multe locuri de muncă se pot crea dacă există companii care reabilitează terenuri. Deci aici un mare potențial. În această perioadă de criză locurile de muncă verzi sunt un vector pozitiv. Poate că este unicul sector economic care are încă posibilitatea de a crea noi locuri de muncă și să le garanteze pe cele deja existente. Ne place și felul în care s-a pus accentul pe egalitatea de gen, um, paritatea salarială, protecția drepturilor lucrătorilor, acordurile cu partenerii sociali, cu sindicatele și trebuie să susținem toate aceste idei. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumim. Mulțumim și raportorii și raportorul din umbră. Uh, termenul de pune votul la EMP va fi 16 iunie, iar votul în plenară va fi în septembrie 2015. Uh, item 20 on the agenda. Uh... Și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi, uh, SRL-urile cu asociat unic. Este vorba de examinarea celor 245 de amendamente depuse față de această propunere legislativă care își propune înființarea acestor SRL-uri cu asociat unic. Este vorba de un uh, raport al Comisiei Jurii și EMPL a cerut aplicarea regulii 54, uh, dar această uh, cerere a fost respinsă de conferința președinților. Am să-i dau cuvântul doamnei raportor Iuta Steinrock. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pot să mă exprim relativ succint. În ultima săptămână am avut o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a discuta despre amendamente, pentru că multe dintre ele mergeau în aceeași direcție. Am uh, stabilit că există o mare uh, susținere pentru respingerea compromisului, deci, de fapt, nu mai trebuie să mai lucrăm la compromisul pentru că e clar în ce direcție merg amendamentele. Este clar un semnal că Comisia trebuie să ne facă o nouă propunere în care să um, țină cont de uh, opiniile diferitelor grupuri acesta este semnalul pe care dorim să-l transmitem din partea comisiei noastre. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Dorește cineva să intervină? Raportul de la PPE? În domnului Casa aș dori să iau cuvântul. Macron spune. PPE-ul este sprijină această uh, propunere se încearcă um, ca um, comerțul pentru imemori să fie um, facilitat. Dacă ne uităm la ratificația acestei legislații, sunt mai multe soluții care trebuie găsite. În primul rând, acest lucru trebuie să poate duce la înființarea companiilor fantomă și atunci de răspunderea noastră să ne asigurăm uh, de asemenea că fiecare lucrător este protejat, această legislație ar putea să aibă un impact asupra măsurilor de protecție um, existente și poate să uh, ducă la întrebări dacă acest dosar respectă principiul subsidiarității. Deci, uh, domnul raportor din umbra APP-ului, uh, de fapt, sprijină refuzarea, respingerea acestei legislații. Thank you, Mr. Krasnodebski. Mulțumesc, domnul Krasnodebski. Am să vorbesc acum germană, dacă îmi dați voie. Voiam să spun că, în principiu, ideea este bună și am uh, susținut acest lucru. Uh, obiectivul este să simplificăm prevederile, mai ales pentru uh, întreprinderi mici și mijlocii. Din păcate, și multe întreprinderi poloneze din uh, regiunea mea cu care am discutat uh, sunt uh, de părere că aceste măsuri nu sunt avantajoase, cele referitoare la sediu și așa mai departe. Deci nu vom fi deloc nefericiți dacă veți respinge acest text. Deci sper că asta să ducă la un proiect mai bun. Mulțumesc. Thank you. Uh, is there any Mulțumim. E cineva care să reprezinte grupul ALDE? Nu. Cineva de la GUE? Trecem atunci la verzi. Nu. Am să invit atunci comisia. Bă, nu, am uitat pe cineva? Laura Agea. Să brevissima, ma in realitate. Am să fiu foarte subcintă, de fapt vorbesc în numele colegei Beghin, care avea exact aceleași idei, pregătise o intervenție, dar spunem exact aceleași lucruri, nu are sens să, să mai lungim discuția. Așa cum spunea și colega în numele domnului Caza, ne mira faptul că se favorizau niște mecanisme care nu sunt nici transparente, nici legale. Ca și doamna raportor, uh, cerem respingerea acestei propuneri. Mulțumesc! Thank you. Are there anyone who... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul în numele comisiei? Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pur și simplu trebuie să luăm act de poziția destul de clară acestei comisii. Yes, and we all heard, hear rumors from... Da, am auzit zvonuri uh, cu privire la reuniunile Consiliului cu privire la acest subiect, însă nu o să discutăm acest subiect acum, la această ședință. Ceea ce înseamnă că ajungem la calendar, adoptarea la EMPL va fi pe 23 iunie, iar adoptarea în Comisia Jurii va fi pe 15 septembrie. Ceea ce înseamnă că am ajuns la finalul acestei ședințe. Următoarea este pe 15 și 16 iunie la Bruxelles. Vă mulțumesc tuturor pentru discuțiile interesante, pentru rapoarte și vă urez un weekend plăcut.